Bitte sehr, Herr Baldassare hat das Wort zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11, die wir in einer Joint Debate, in einer gemeinsamen Aussprache behandeln. Bitte sehr, Herr Baldassare. Bene. Grazie Presidente. Il rapporto iniziativa a mia firma, assieme a quello del collega Howitt per la Commissione Occupazione e Affari Sociali, costituirà la base del contributo del Parlamento europeo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 accentuare l'importanza delle politiche nazionali e subnazionali e migliorare l'allineamento degli approcci globali ed europei. globale și europene este vorba înainte de toate de a atinge unele obiective pe care și le propune Comisia printr-o serie de inițiative și de măsuri constrângătoare, cum ar fi integrarea mai mare a chestiunilor sociale și de mediu în uh, uh, licitații, crearea în întreprinderi a unor platforme sociale și de răspundere sociale, îmbunătățirea dialogului între societate și întreprinderi în domenii foarte bine definite uh, activitatea mea de raport viitor a urmărit două scopuri. Pe de o parte, să favorizăm o mai bună integrare a responsabilității sociale în întreprinderile mici și mijloșii, pentru că ele reprezintă 90% din, uh, să zicem, ansamblul întreprinderilor uh, la nivel european și aceste întreprinderi pot să aibă un rol esențial în difuzarea conceptului de responsabilitate socială. Acum, în ceea ce privește acțiunile propuse de comisie, inițiativele constrângătoare, este vorba de uh, inițiative pertinente. Am intenția fermă de a avea o abordare care să ne permite să îmbinăm necesitățile întreprinderii și nevoia de o transparență mai mare. Nu trebuie să pierdem din vedere natura multidimensională a responsabilității sociale și abordarea diferențiată a întreprinderilor în ceea ce privește impactul lor asupra societății. Vreau să ajungem astfel la o reglementare inteligentă care ne-ar permite să avem o sufleță mult mai mare pentru acțiunea întreprinderilor, care reprezintă motorul dezvoltării în domeniul responsabilității sociale. Trebuie să ținem seama de specificitatea uh, sectoarelor în care își dezvoltă activitatea și să evităm uh, o aglomerare administrativă, pentru că aceasta este contraproductivă și poate să facă să dispară supleța necesară. Sunt la dispoziția dumneavoastră și vreau să ascult toate observațiile noastre. Mulțumesc, domnule Baltazar, doamna Taylor. Vă mulțumesc, domnule Baldazare, pentru comentariile dumneavoastră. Salut comunicarea Comisiei pentru că arată cât de important este să avem o abordare modernă în ce privește răspunderea socială a întreprinderilor. Peste tot se vorbește de, de durabilitatea dezvoltării întreprinderilor, despre o abordare Eh, sistematică și îmbunătățire sistematică a finanțării întreprinderilor pentru a recăpăta, eh, a se redobândi încrederea în aceste întreprinderi. Eh, sigur că este foarte clar și Comisia înțelege că orice acțiunea unei companii poate să aibă efecte în societatea în ansamblu. Este important însă știm uh, cum se raportează acest impact și de aceea avem cea mai bună, uh, a nevoie de cea mai bună abordare pentru ca întreprinderile să uh, poată măsura acest impact pe termen scurt și pe termen lung deopotrivă. Salutăm strategia pe termen scurt și mediu pentru IMM-uri a Comisiei. Cred că multe IMM-uri văd Uh, în acțiunea lor și un act de răspundere socială uh, uh, fără a numi astfel. Este sigur că important, este cu siguranță important pentru investitor ca piața să funcționeze după reguli transparente de aceea, raportarea cu privire la durabilitatea acțiunilor întreprinse de o întreprindere este foarte importantă, nu numai pentru compania, dar și pentru investitorii în acea companie, pentru că astfel se crește și se eh, redobândește încrederea în aceste eh, întreprinderi. Eh, peste tot în lume se sprijină acest sustainability reporting. În Regatul Unit de exemplu, uh, companiile care sunt listate pe bursa de la Londra vor trebui în curând să își listeze uh, amprenta de carbon, uh, tot așa în cadrul unei acțiuni de creștere a transparenței acestor companii. Și pentru IMM-uri este important să se dobândească un echilibru sănătos între reglementare pe de o parte și raportare voluntară pe de altă parte. Abordarea echilibrată este importantă pentru o politică de viitor solidă în domeniul răspunderii sociale a întreprinderilor. Înțeleg că domnul Badazare ne, se va reîntâlni cu noi peste doar câteva zile și mulțumesc încă de pe acum pentru această disponibilitate. Mulțumim, doamnă Taylor, domnul Berlinger. Solo poche parole per... Eh, Câteva cuvinte ca să subliniez faptul că discutăm despre o chestiune extrem de importantă care a antrenat o serie de inițiative. Ehm, sunt de acord cu ceea ce domnul Baltasare a spus în prezentarea făcută. Aș vrea pur și simplu să subliniez unele aspecte. Mi se pare important să precizăm ceea ce înțelegem exact prin responsabilitatea socială a întreprinderilor. Acest progres este foarte important pentru că noua definiție pare mai eficientă pentru că limitează aspectul voluntar și ne permite să avem intervenții mai uh, incisive din partea Comisiei se va ajunge astfel la o reglementare mult mai bună a anumitor aspecte. Aș vrea, pe de altă parte, să subliniez importanța transparenței. Cu alte cuvinte, date fiind intervenția Comisiei, care a făcut uh, deja multe propuneri, trebuie să insistăm asupra caracterului public al uh, informațiilor la nivelul uh, mediului și a uh, societăților. Nu trebuie să existe o informație care să fie mincinoasă din partea întreprinderilor în ceea ce privește activitatea lor. Activitatea întreprinderilor trebuie să țină seama de interesele funcțiilor economice ale acestora și Trebuie să folosim toate uh, pârghiile de care ne putem servi, dar important este să facem să existe încredere din partea investitorilor, dar și din partea persoanelor care sunt destinatarii activității productive a întreprinderilor. Deci trebuie să avem o linie de demarcație și să știm dincolo de ce moment trebuie să furnizăm informații asupra naturii sociale a între, activității întreprinderilor. Trebuie să evităm uh, folosirea pentru scopuri nu prea fericite a acestor uh, informații, pentru că de multe ori toate aceste informații sunt folosite numai pentru, să zicem, scopuri de publicitate. Să nu uităm că întreprinderile sunt responsabile atât din punctul de vedere social cât și din punctul de vedere al mediului. Trebuie ca întreprinderile să fie influențate de democrație. Asta nu înseamnă să negi uh, natura întreprinderilor și natura pieței, dar uh, consumatorii în ziua de astăzi, dincolo de investi Uh, investitori au dreptul să cunoască toate aceste lucruri, ceea ce reprezintă un progres extrem de important. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Berlinger. Mulțumim, domnule Berlinger. Doamna Tain are cuvântul acum. Ja, eh, vielen Dank, Herr Baldessari. Mulțumim, domnule Baldessare. Poziția mea este foarte critică față de această propunere. Cred că, de altfel, această propunere este formulată la momentul cât se poate de inoportun, pentru că majoritatea firmelor europene nu este competitivă pe plan mondial și nici nu va fi uh, în următorii ani. Sarcina firmelor este în următorii ani să uh, câștige bani, să păstreze Uh, locurile de muncă, să păstreze locuri de muncă bine plătite. Dar tot ceea ce propuneți dumneavoastră, pe de altă parte, presupune investiții noi, investiții suplimentare. Cum a spus și colega mea, este important să se găsească echilibrul între uh, obligații de raportare și uh, raportarea voluntară. Cine are bani pentru așa ceva, nu, are, nu vede aici o problemă. Dar nu înțeleg cum Uh, toți uh, colegii uh, tachitic despre recentele creștere ale și mulțiri ale obligațiilor de raportare obligatorii, care tocmai sunt o povară administrativă suplimentară și, de fapt, intolerabilă pentru milioanele de IMM-uri europene care nu au bani pentru așa ceva momentan. Deci eu cred că nu trebuie să instituim aici obligații eh, de raportare, pentru că tot ceea ce eh, formulăm aici cu titlul de o dispoziție obligatorie este o birocrație în plus. Președinta, mulțumesc că înainte să dau cuvântul comisiei, eh, iau și eu cuvântul în lista vorbitorilor înscriși la cuvânt. Termenul responsabilitate socială a întreprinderilor cuprinde trei eh, cuvinte foarte importante. În eh, anii 70 în Germania a existat o mișcare foarte importantă eh, în sensul obținerea unei bilanțări sociale a întreprinderilor. Deci ideea nu este nouă și există multe abordări, multe foarte bune, foarte înțelepte. Vreau să uh, o contrazic pe doamna Tain. Uh, pentru că uh, este o consecință uh, logică a celor întâmplate în criza noastră economico-financiară prin care trecem, anume să creștem mai mult responsabilitatea socială a întreprinderilor, să creștem transparența, să modificăm și să actualizăm definiția responsabilității sociale a întreprinderilor deci trebuie să ținem cont și de așa numiți non-business stakeholders, de factorii vizați din sfera extracomercială, da? pentru că impactul social al întreprinderilor este și dincolo de lumea afaceri. Uh, și acum am plăcerea să dau cuvântul domnului Trot uh, uh de, din partea Comisiei. Vă rog. Good morning. Thank you. Um, and, and thank you. Bună dimineața și vă mulțumim, uh, doamnă președinte, că permiteți și Comisiei Europene să se exprime în această privință. Pe scurt, uh, vreau să reacționez la comentariile făcute de antevorbitori. În ce privește uh, publicarea datelor nefinanciare, comunicarea Comisiei cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor cuprinde foarte multe elemente non-financiare și tocmai uh, pentru că avem această comunicare, uh, încercăm să uh, reiterăm importanța acestor aspecte. Comisia consideră că poate veni în fața dumneavoastră cu o propunere care să ofere flexibilitate întreprinderilor în raportarea indicilor de performanță care consideră întreprinderile că ar fi relevante pentru ele. În același timp, credem că se poate îmbunătăți calitatea și cantitatea informațiilor publicate. E un secret uh, cunoscut de toată lumea până la urmă, că uh, Comisia Europeană are intenționa să, ex, uh, să ofere derogare de la aceste obligații, cel puțin întreprinderilor mici și micro întreprinderilor, Există deja, de altfel, și uh, decizii ca și cadre legislative naționale în această privință, deci nu uh, călcăm pe un uh, teren viran aici. Franța, Danemarca sunt exemple foarte relevante, dar și Regatul Unit are în pregătire legi naționale care trec chiar dincolo de cerințele la nivel european. Credem că responsabilitatea socială a întreprinderilor ajută companiile să fie mai puternice, mai competitive, să aibă succes pe termen uh, mediu și uh, lung. <clears throat> Companiile uh, însele ne confirmă acest lucru. Și acum, dacă îmi permiteți un foarte scurt comentariu cu privire la definiția care a fost Uh, adusă în discuție de mai mulți membri ai Parlamentului. responsabilitatea socială a întreprinderilor este răspunsul întreprinderilor la impactul pe care îl provoacă în societate. Uh, de cele mai multe ori, acest impact este pozitiv, uneori este și negativ. Comisia Europeană încearcă să intervină de ambele părți ale acestei ecuații Uh, încercând, evident, să maximizeze efectele pozitive ale întreprinderilor uh, și să reducă efectele negative acolo unde apar um, uh, în societate. Președinte, da, într-adevăr, Comisia s-a preocupat de această problemă de mai multă vreme și într-o manieră cât se poate cuprinzătoare. Din păcate, sună un telefon pe mobil pe masa președintei, nu se aude uh, intervenția președintei foarte bine. Bine, ringrazio intanto colega. Aș vrea, aș vrea să mulțumesc doamnei Taylor și domnului Berlinguer și vreau ca aceste intervenții să se transforme într-o adevărată contribuție la acest raport. Înțeleg foarte bine prudența exprimată de doamna Tain, dar ideea că întreprinderile nu au ca scop decât să facă beneficii este o concepție un pic arhaică, depășită de situația actuală a întreprinderilor pentru că uh, întreprinderile de talie medie au toate un compartiment care se ocupă de responsabilitatea socială și nu este de ajuns să impui noi sarcini administrative și uh, noi obligații. Nu am intenția să fac acest lucru. Nu vreau să introduc piedici noi și să dau de lucru în plus, mai ales întreprinderilor mici și mijlocii. Uh, în această comisie. Activitatea noastră are drept scop îmbunătățirea activității și a eficienței întreprinderii în, în, la nivelul pieții unice. Totuși, încercăm să sensibilizăm întreprinderile uh, față de ideea că anumite activități interne ar trebui să fie îmbunătățite, ceea ce ar reprezenta un avantaj pentru ele. Întreprinderile mari eh, au niște politici interne, trebuie să știm care sunt relațiile între proprietate și acționari, între consumatori și cei care creează un produs. Avem de-a face cu o valoare sau nu? Eu cred că, într-adevăr, avem de-a face cu o plus valoare. Deci, uh, Uh, să tratăm toate aceste probleme în mod corect în cadrul convențiilor colective, să răspundem exigențelor sociale pe care le-a prescris Uniunea Europeană este oare un aspect pozitiv, să-ți de exemplu, furnizorii la timp și să nu impui unor subcontractanții perioade de plată care să se întindă pe perioade lungi, asta reprezintă un comportament social sau nu? Faptul că o mare întreprindere care funcționează în Brazilia, cum era BMW sau Fiat, deci aceste mari întreprinderi, inter, faptul că ele intervin pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale propriilor muncitori, creând centre de recreere pentru copii, creând creșe, toate acestea reprezintă o atitudine acceptabilă din partea întreprinderilor? Da, eu cred că da. Nu putem să le obligăm să facă acest lucru, dar putem să uh, ne gândim că se poate face. Uh, trebuie să-i facem să înțeleagă faptul că acest aspect social trebuie să fie luat în considerare pentru că este vorba de valori pe care Uniunea Europeană le apără, fără să vrem să repunem în discuție problema competitivității sistemului sau uh, fără să ne propunem să agravăm uh, dificultățile de care ne lovim prin impunerea unor uh, sarcini sociale suplimentare. Dar când vorbim de răspundere socială, responsabilitate socială a întreprinderilor, Comisia lasă să se înțeleagă faptul că întreprinderile reprezintă actori sociali și că nu le putem scuti de rolul lor social, care, eh, de altfel, este interpretat, dacă vreți, cu foarte mare satisfacție. Am eh, văzut că în multe întreprinderi mari din Europa uh, se vorbește cu mândrie despre activitățile lor în domeniul social, mai ales în ceea ce privește transparența relațiilor cu consumatorii și cu acționarii. Întreprinderile mari erau foarte mândre de toate aceste lucruri și uneori chiar existau intervenții ale întreprinderilor în favoarea uh, straturilor sociale cele mai defavorizate și asta e foarte important, mai ales în context, contextul actual. Raportul va fi prezentat peste două-trei zile. Vom avea posibilitatea să îl discutăm împreună pe 27 uh, noiembrie, depunerea amendamentelor până pe 29 noiembrie. Vom vorbi de aceste amendamente pe 17 decembrie și sper că Comisia va adopta acest uh, raport de aviz în ianuarie 2013. Mersi. Mulțumim, domnule Baldazare. Cu aceasta am epuizat acest punct de ordine de zi și ajungem la următorul punct uh, și anume atribuirea contractelor de concesiune. Domnule Baltazar, aveți din nou cuvântul. Grazie, președinte. E un po' la mia giornata oggi. Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că e ziua mea astăzi. Deci, propunere de directivă în ceea ce privește concesiunile. Am uh, prezentat 50 uh, 156 uh, de, de amendamente. Vreau să mulțumesc colegilor care și-au adus contribuția prețioasă la îmbogățirea acestui raport, care are ca scop o repoziționarea dezbaterii actuale. Dați-mi voie să reiau câteva obiective pe care mi le-am propus în redactarea acestui proiect. Înainte de toate, împărtășesc obiectivul propunerii Comisiei și anume armonizarea reglementărilor în materie de concesiuni, în materie de servicii și lucrări, pentru a garanta o interpretare uniformă și a elimina disparitățile în ceea ce privește accesul la piață. Se vizează beneficii pentru IMM-uri și o uh, mai uh, o dezvoltare durabilă, consolidată a domeniului public. Lucrând la acest proiect de aviz, mi-am propus două obiective. Înainte de toate, să vedem ce înțelegem prin concesiuni, făcând distinția clară uh, față de achizițiile publice există un risc de confuzie între aceste două noțiuni, concesiuni și achiziții publice, din punct de vedere procedural. Pe de altă parte, e vorba de simplificarea pe cât posibil a dispozițiilor directivei pentru a permite o Uh, transpunere cât mai rapidă a directivei în dreptul național al statelor membre. Am încercat să modific anumite uh, dispoziții, de exemplu articolul 5, uh, modificarea pragurilor intermediare, pe urmă modificarea metodelor de calcul, făcând o distinție de, de asemenea între concesiunile de lucrări și cele de servicii și apoi trebuie ca criteriile de adjudecare să țină cont de trăsăturile specifice ale fiecarei concesiuni. Trebuie un grad de flexibilitate aici, care însă să nu dea libertate totală de alegere instituțiilor care acordă aceste uh, concesiuni. Voi veni în câteva zile cu amendamente de compromis, după ce voi analiza uh, amendamentele depuse de colegii mei și apoi uh, voi încerca să organizez o întâlnire cu raportorii din umbră. Acestea fiind spuse, aș vrea să analizăm uh, împreună câteva grupuri de amendamente pe care eu le resping și care, după mine, sunt contrar obiectivului urmărit de această directivă. Înainte de toate, și aceasta e o alegere strategică, vreau să vă spun, nu pot să fiu de acord cu anumite amendamente care au ca scop extinderea temeiului juridic pentru a putea introduce serviciile de interes economic și general, care până acum nu erau în sfera de aplicare a directivei. Tratatul de la Lisabona a determinat o bază, un temei juridic uh, solid pentru uh, această directivă. E vorba de articolul 14 și protocolul 26. O extindere a temeiului juridic ar antrena uh, o interpretare mai largă și nu s-ar mai putea face o definire clară a tipurilor de servicii care ar cădea în sfera de aplicare a directivei. Amendamentele de acest tip cred eu că nu sunt justificate din moment ce propun extinderea criteriilor de selecție. Propunerea limitează foarte clar, foarte precis criteriile economice, financiare și de ordin tehnic care trebuie respectate de cei de solicitanți, extinderea și uh, includerea aici a unor criterii care nu țin de specificul concesiunii uh, ar duce la încurajarea discriminării și la limitarea competitivității, concurenței libere. Acestea sunt aspecte esențiale ale propunerii Comisiei. E vorba de prevederea unor definiții clare și precise în absența acestora, până acum uh, au persistat incertitudini de natură juridică care au fost uh, eliminate doar parțial prin uh, jurisprudența încă destul de vagă a Curții de Justiție. Deci este foarte important acum ca prin intermediul acestui raport să clarificăm conceptele pe care le utilizăm. Există o linie de demarcație foarte clară între concesiuni și achiziții publice. E o distinție care se face recurgând la noțiunea de transfer al riscului. Concesionarul, spre deosebire de cei care participă la licitațiile publice, îți asumă o, un grad de risc mai mare. Această răspundere suplimentară se extinde și la alte noțiuni, e vorba de profit, mai ales în ceea ce privește concesiunile de lucrări. Unele amendamente propun uh, indicatori suplimentari pe care eu nu-i consider necesari în uh, contextul directivei pe care o examinăm. În ceea ce privește serviciile de interes general și economic, așa cum am spus, uh, estimez că acestea nu trebuie reluate în prezenta directivă. La alte puncte ale directivei, la metodele de calcul și criteriile de ajutecare, cred că este posibil să ajungem la formule de compromis care să țină cont de pozițiile diferitelor grupuri politici, păstrând în același timp un grad suficient de flexibilitate și de criteriul simplificării. Castex a sich Mulțumim, domnule Baltazare. Doamna Castex a cerut cuvântul. Vă rog. Bien entendu. Euh, da, am înțeles uh, foarte bine poziția raportorului în ceea ce privește refuzul său de a integra aici serviciile de interes economic și general. Cred că este o greșeală. O greșeală importantă care va duce la menținerea acelor uh, colectivități locale care au competența, care au dorința și voința politică de a organiza servicii economice de interes general, nu în mod direct, ci prin intermediul unui operator extern cu care să întocmească un contract de concesiune. Deci pentru aceste comunități se menține insecuritatea juridică în care ne aflăm, ne scăldăm de ani de zile în uh, acest domeniu. Piața internă, piața unică s-a construit pe dorința de a nu face distinția între servicii publice și ceea ce nu ține de serviciile publice, adică serviciile de piață, achizițiile publice. Deci, vedem acum în ce situație se găsesc colectivitățile locale care sunt obligate să uh, uh, respecte doar regulile concurenței. În timp ce atunci când e vorba de servicii economice de interes general, de interes public, nu putem ține cont doar de regulile concurenței. Nu se aplică doar acestea. Comisia Europeană, care are responsabilitatea de a legifera în acest domeniu, nu dorește să o facă în ciuda temeiului juridic pe care îl avem acum, în ciuda bazei uh, temenice pe care o reprezintă tratatul de la Lisabona. Noi, în calitate de uh, legiuitor, trebuie să luăm discuția această directivă, pentru că atunci când vorbim despre servicii de contracte încheiate de colectivități, cred că în 70% uh, din cazuri va fi vorba de servicii de interes public. De aceea trebuie să nu obligăm uh, colectivitățile să trateze aceste uh, concesiuni ca fiind uh, de natură uh, de achiziții uh, publice. Deci cred că trebuie să facem ceva pentru ca autoritățile locale, comunitățile să nu mai întâmpină atâtea dificultăți. Doamna Taylor. Speaking on behalf of my colleague. Vreau să vorbesc în numele colegului meu care participă la o întâlnire la altă, uh, la altă comisie. Domnul Bușoi a depus o serie de amendamente uh, care nu contrazic abordarea generală a raportorului de la început trebuie să fie clar ce înseamnă o concesiune, pentru că și definiția a pus probleme până și curții de justiție. E vorba de risc operațional care este tratat în mod diferit și duce la o creștere a gradului de incertitudine juridică. Domnul Bușoi crede că ar trebui să avem o definiție foarte solidă a concesiunii, pentru că acest element este în conformitate cu uh, abordarea raportorului și uh, de aceea cerem o clarificare uh, pe mai departe a definiției. În plus, uh, el cere o definire a concesiunilor pentru servicii și a concesiunilor pentru lucrări, mai ales din punctul de vedere al riscului operațional. Aceste două noțiuni sunt foarte um, um, importante în practică. În ceea ce privește metodele de calcul și valoarea concesiunilor, domnul Bușoi sprijină um, unificarea celor două articole și vede posibil un compromis aici, deși crede că trebuie să insiste că valoarea concesiunii trebuie calculată în funcție de venitul net estimat. În ceea ce privește momentul în care se face această estimare, de asemenea, e nevoie de mai multe clarificări. În ceea ce privește excluziunile, domnul Bușoi crede cu tărie că ar trebui limitate la minimum derogările pentru că discutăm această directivă pentru a aduce beneficii uh, contribuabilului până la urmă. Altfel, activitatea noastră este lipsită de obiectiv. De aceea, domnul Bușoi are rezerve serioase în, în legătură cu derogările pentru uh, ramurile sectoriale apă și energie. Trebuie ca derogările să fie limitate uh, la maxim pentru a susține o concurență corectă pe piață toate activitățile derulate de entitatea contractantă trebuie să poată fi de asemenea supravegheate de autoritățile locale. Iar în acest caz, un prag de siguranță de 10% ar fi foarte util. El crede că ar trebui eliminat uh, alinatul 2 de la articolul 15 pentru că opusul externalizării nu uh, figurează în uh, jurisdicția Curții Europene. În ceea ce privește cooperarea orizontală, domnul Bușoi crede că ar trebui clarificată această noțiune pentru a asigura o concurență corectă și nu este uh, convins de propunerea domnului Castel de eliminare a acestor, uh, acestui alineat. Pe de altă parte, în legătură cu durata concesiunii, acestea, domnul Bușoi crede că ar trebui limitate, limitate la Um, durata pe care concesionarul își poate recupera uh, costurile investiției și profitul stabilit în momentul estimării. Um, this theme... Mulțumesc, doamna Taylor. Da, sigur, tema este extrem de controversată și intens dezbătută în Parlamentul European, pentru că uh, autoritățile locale sunt uh, confruntate peste tot în Europa cu această situație dificilă. Uh, Comisia Europeană poate ne poate confirma că propunerea sa inițială are un impact, cel puțin în această fază, neprevăzut și oarecum contradictoriu cu scopul uh, inițial. Uh, doamna Șihovska, din partea Comisiei, sunteți aici? Sau, mă rog, poate alt uh, reprezentant. Vă rog, aveți cuvântul. <clears throat> Thank you very much. Unfortunately, Mrs. Șihovska... Mulțumesc. Din păcate, colega mea n-a putut să ajungă la întâlnirea de astăzi, așa că voi încerca să vă vorbesc eu în legătură cu cele mai importante puncte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru un raport foarte constructiv. Apreciem acest raport foarte mult și credem că e o bază bună pentru compromisuri viitoare. În ceea ce privește amendamentele, foarte multe, foarte multe amendamente, de aceea am să le tratez, să tratez punctele cele mai importante. Unul dintre ele se referă la uh, cooperarea din în interiorul domeniului public, uh, acea cooperare in-house. Părerile sunt foarte uh, divergente și uneori chiar extreme în ceea ce privește utilizarea acestui tip de cooperare, iar scopul nostru a fost să găsim un echilibru corect între, pe de-o parte, atitudinea unor uh, parlamentari care cer eliminarea prevederilor privind cooperarea in-house și, pe de altă parte, cei care uh, doresc prevederi mult mai generoase în această privință. Suntem de părerea că propunerea originală reușește să atingă un astfel de uh, echilibru. Repet, noi am ținut cont de jurisprudența Curții Europene de Justiție și am încercat să limităm în același timp consecințele negative care ar putea decurge din uh, utilizarea abuzivă a acestor uh, prevederi. Dar, cum spuneam, acei uh, parlamentari care cer dispoziții mai stricte au dreptul să facă acest lucru, bineînțeles, Comisia recunoaște dreptul uh, municipalităților de a atribui contracte unor uh, entități uh, pe care le controlează pe deplin și dacă aceste contracte, dacă aceste uh, contracte nu uh, distorsionează concurența pe piață, uh, nu este nicio problemă. Pe de altă parte, 90% uh, din activități pot fi acoperite în acest fel. Uh, două alte tipuri de amendamente la care mă voi referi. Amendamentele care tind să simplifice textul prin simpla eliminare a unor articole. Aș cere prudență în acest uh, domeniu pentru că foarte adesea aceste simplificări adesea fac lucrurile și mai complicate. Foarte multe amendamente cer eliminarea unor definiții fundamentale sau a unor prevederi care dau explicații privind anumite concepte, cum este conceptul de operator economic. Eliminarea acestui concept din uh, text, sigur, ar face uh, directiva mai uh, ușurică, dar ar aduce dificultăți pentru cei care trebuie să utilizeze directiva în practică pe viitor. Foarte îngrijorător, uh, un tip foarte îngrijorător de amendamente se referă la excluderea anumitor sectoare. Și aici uh, mă refer la vocile care cer excluderea serviciilor de interes economic general din sfera de aplicare a viitoarei directive. În primul rând, e foarte periculos în sensul că această noțiune nu este definită foarte clar în momentul de față și, sigur, entitățile contractante, autoritățile locale trebuie să definească ele însele ce înțeleg prin servicii economice de interes general. Dar dacă noi acordăm de pe acum derogări, atunci uh, directiva se va aplica a la carte uh, cumva autoritățile și uh, entitățile contractante având uh, libertatea de a uh, decide care sunt și care nu sunt uh, activități economice de interes general. Aș vrea să subliniez că astăzi avem o jurisprudență a Curții Europene de Justiție care confirmă foarte clar că principiile tratamentului egal și al transparenței se aplică în toate sectoarele ce țin de activități economice de interes uh, general. Vă amintiți de celebrul caz uh, Eurowater, pe care mai mulți dintre noastre îl cunosc foarte bine. În acest uh, caz, uh, Curtea a spus foarte clar că principiile transparenței se aplică și în domeniul furnizării apei. Pe scurt, o astfel de derogare ar, adică nu ar avea ca efect să permită atribuirea directă de concesiuni în acest domeniu. Asta trebuie să fie foarte clar, pentru că prin intermediul legislației secundare nu uh, putem să ne abatem de la principiile de bază ale tratatelor. În al doilea rând, o clarificare adusă de această directivă și certitudinea juridică pe care directiva își propune să o atingă ar fi total absentă în aceste uh, sectoare. Cu alte cuvinte, autoritățile și entitățile contractante vor trebui să aplice în continuare anumite măsuri de, de transparență, dar nu vor ști care sunt aceste măsuri. Nu știu dacă mai sunt și alte chestiuni uh, de discutat, dacă doriți, vă pot uh, explica mai în detaliu lucrurile. Äh, Mulțumim pentru această explicație. Ați fost în uh, declarațiile dumneavoastră atât de cuprinzători ca, încât ați și uh, provocat unele reacții. doamnei Castelli dau mai întâi cuvântul, dar apoi doamnei Lichtberger și cu aceasta închid lista de voturi, urmând ca doar domnul Baltazare să mai facă câteva uh, declarații în concluzie. Mes amendements ne visent da, amendamentele mele nu își propun să excludă serviciile de interes economic general din sfera de aplicare a directivei, pentru că în acest moment ne aflăm într-un moment de incertitudine. Din potriva, amendamentele mele doresc să prevedem modalități specifice pentru acordarea de uh, contracte de concesiune pentru aceste servicii de interes general. Spuneți că este greu pentru că nu știm ce înseamnă un serviciu de interes economic general. Evident, pentru că acest uh, interes uh, este definit de autoritățile politice, de autoritățile publice care oferă concesiunile. Deci, conform cu ceea ce scrie în tratatul de la Lisabona, în protocolul 26, dar și în conformitate cu uh, jurisprudența, cu afacerea Altmark. Nu e vorba de o listă de activități, uh, o listă închisă a activităților economice cu interes general, ci e vorba de a determina felul în care autoritățile publice definesc aceste activități. E vorba de misiuni specifice, activități specifice ale autorităților, uh, proceduri pentru definirea a ceea ce înseamnă servicii economice de interes general. De aceea vă propun să preluăm aceste, aceste elemente care figurează în jurisprudență și în tratate într-un fel foarte generos și amplu și să le concentrăm, să le introducem în directivă. Pentru ca să avem chiar în această directivă măsurile specifice care se aplică în cazul în care e vorba de activitățile de uh, interes general. Mai degrabă decât să uh, ne punem uh, capul pe butuc, practic, uh, în ceea ce privește aceste servicii uh, și să tratăm totul la fel, ar trebui să avem criterii pentru definirea lor specifică, pentru ca să ajungem ca pentru că am ajuns ca uh, anumite grupuri, anumite delegații uh, să cer în acest moment eliminarea pur și simplu a acestor prevederi. Eu cred că trebuie să legiferăm în mod specific aceste lucruri pentru că ele uh, sunt uh, foarte dragi sufletului uh, cetățenilor europeni, uh, plătitorilor de taxe și autorităților locale europene. E un subiect la care și eu țin foarte mult. Vă mulțumesc. Frau Lichtenberger. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Eh, dar acum cred că pasiunea noastră se împerechează cu disperarea mea. Pentru că sunt disperată când constat eh, cât de diferit se tratează problema concesiunilor în Europa care este poziția lor și cum, uh, cum se pun în aplicare, în practică, aceste elemente care vizează uh, reglementarea concesiunilor. Acum Comisia încearcă măcar să creeze un, un soi de temei comun, o bază comună europeană în acest domeniu. Pe mine mă supără că în dezbaterea asta pe care o avem, fiecare reflectă doar sistemul său propriu, sistemul național de concesionare pe care îl cunoaște. Da? Și încearcă, practic, să salveze elemente de legislație națională într-o legislație europeană sau, din potrivă, încearcă să combată o anumită legislație națională prin uh, impunerea unei legislații la nivel european. Dar uh, prin asta se creează o mare problemă și un dezastru în comunicare, nu vă supărați. Atâta timp cât nu găsim și formulăm o definiție înțelept, înțeleaptă a ceea ce uh, înțelegem prin uh, servicii publice, servicii uh, și activități comerciale de interes general, până când nu creăm o, o bază comună pentru noi toți, atunci, până atunci nu vom ajunge la liman. Pentru că până la acel moment practica concesionării va rămâne diferite și cu asta, de la stat membru la stat membru și cu asta nu facem decât să amplificăm problemele pe care le avem deja. Între sistemele uh, britanic, polonez, austriac, italian, uh, există uh, diferențe notabile, grave chiar. Și cred că dacă nu lămurim măcar bazele comune, principiile comune, un, numit, un numitor comun. Până atunci rămâne totul un soi de bricolaj într-o emisiune pentru copii. Deci, dumneavoastră vorbiți cu pasiune, da, într-adevăr, și pentru mine lucrurile acestea sunt foarte importante. Da? dezbatem de ani întregi ce să facem întâi, să-l, să-l protejăm pe micul întreprinzător, dar pentru, pentru că un subcontractant de-a lui a făcut o greșeală și acum totuși întreprinzătorul principal este tras la răspundere? Da? Protejăm uh, un anumit uh, operator uh, aeroportuar prin impunerea unei legislații europene care să fie favorabilă. Sunt multe lucruri, care, sunt multe baze care nu sunt lămurite. Și aceasta este rădăcina răului și a dificultăților uh, Eh, pe care le avem. Eu când discut cu colegul italian, eh, nici măcar abordarea în domeniul concesiunilor și, și licitațiilor publice nu este, nu este similară. Deci vă rog, eh, fac un apel în acest sens, haideți să revenim pe un teren cât de cât rațional, să lămurim care, este, care sunt principiile de bază, care este temeiul pe care putem păși uh, în comun și pe care, uh, bazat pe care putem să dezvoltăm anumite politici sectoriale. Pentru că încet, încet uh, toate aceste licitații și concesii și nu știu ce încep să îmi epuizeze răbdarea pentru că nu avem o bază comună. Eh, și spun și comisie, fără un temei eh, clar eh, și utilizând în continuare termeni juridici diferiți și doar unele sintagme eufemistice de, de a arăta că încercăm să facem ceva comun, nu vom ajunge nicăieri. Și îmi pare rău că mi-am scăpat aici năduful, aici pe toată lumea, dar asta e. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Acum domnul Baldazare are sarcina deplorabilă de a pune rațiune în calea pasiunii și disperării. Vreau să mulțumesc colegilor pentru observații, mulțumesc și comisiei. Cred că în ceea ce privește intervenția doamnei Taylor, Sper să găsim o soluție în ceea ce privește mm, definițiile, modalitățile de calcul, ca și durata concesiunilor. Cu alte cuvinte, trebuie să avem timpul necesar pentru a amortiza investițiile și pentru a obține un beneficiu care să fie important. Toate lucrurile acestea mi se par evidente. Întreprinderile își propun să realizeze beneficii și sper să ajungem la un acord. Aș vrea să mulțumesc doamnei Castex pentru intervenția ei plină de pasiune, dar și critică. Eu nu sunt un creator în materie de drept. Dacă abordarea aleasă pentru această directivă, abordare care mi se pare extrem de clară, poate să dea naștere unor neliniști pe care le înțeleg și ne poate duce la o dificultate în abordarea serviciilor de interes public în general Bineînțeles că sunt uh, niște servicii care impun uh, obligații foarte specifice, este vorba de gaze, de servicii strategice um, pentru un anumit stat membru, este vorba de electricitate, de serviciile poștale, de telecomunicații. Dar, bineînțeles, mai există și alte servicii la fel de importante care sunt legate, de exemplu, de mediu aprovizionarea cu apă potabilă, gestionarea deșeurilor și așa mai departe. A vrea însă să treci dincolo de abordarea directivei înseamnă să forțezi mâna și să deschizi o dezbatere asupra unui domeniu foarte vast și foarte divers de la o țară la alta, care se aplică la trei nivele, nivelul național, regional și local. Deci, dacă deschidem poarta spre o asemenea discuție, cred că ajungem la ceva care este practic imposibil în contextul dat. Cu atât mai mult, cu cât va fi greu să găsim o bază juridică unică pentru că tratatele, protocoalele consideră că serviciile de interes economic general reprezintă o particularitate în cadrul general al serviciilor. Așa încât eu sunt un pic perplex vis-a-vis -vis de amendamentele prezentate de doamna Castex, pentru că Consider că nu este contextul potrivit pentru a discuta despre serviciile de interes general în uh, legătură cu concesiile. Este vorba de o răspundere care ține de comisie. Comisia este cea care trebuie să aibă o inițiativă care să se aplece în mod specific asupra acestor servicii. Și va trebui să răspundem unei exigențe de reglementare, dar este vorba, pe de altă parte, să armonizăm o realitate care este foarte diferită de la o țară la alta, fiind vorba de aspecte strategice, nevralgice pentru fiecare țară. Telecomunicațiile, transportul, uh, aprovizionarea cu apă, energia. Iată domenii care nu pot fi reglementate într-un mod uniform fără a ține seama de regimurile care există în fiecare țară. În contextul concesiilor, să introducem toate aceste lucruri, mi se pare că ar reprezenta o aventură, pentru că nu avem baza juridică necesară și chiar cred că nu am putea ajunge la niște rezultate. Nu pot să-mi bag capul un nisip precum struțul, țin seama de uh, realitate și vreau să reglementez ceea ce se poate reglementa. Bineînțeles, înțeleg faptul că serviciile de interes public general nu um, pot să fie reglementate, dar nu cred că reglementarea se face în acest uh, cadru. Mulțumesc. Mulțumesc. Votul în Comisia Jurii este planificat pe următoarea ședință, pe 27 a 11. Și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 8, și anume uh, uh, uh Ordonanța Asiguratorie Europeană de Indisponibilizare a Conturilor Bancare vreau să spun că această temă nu este nouă în Comisia Jurii. Există deja unele rapoarte de inițiativă care au tratat această temă. Uh, încă chiar din ultima uh, perioadă de legislatură, uh, domnul Lechner, doamna Fontin, domnul McCarthy au tratat această problemă și acum urmează domnul Baldazare să ne propună o nouă abordare care cu siguranță nu care cu siguranță este susținută de Parlament și ne va prezenta rezultatul schimburilor de opinii pe care le-a avut recent. Prefortuna dei colegi. Mulțumesc, doamna președinte. Sper să am mai mult noroc decât colegii mei, deși la Consiliu s-a exprimat un oarecare grad de prudență față de acest instrument. În ciuda faptului însă că există la nivel european o serie de instrumente disponibile pentru la recunoașterea mai simplă a verdictelor, a sentințelor în materie de conflicte transfrontaliere și eh, de faptul că există măsuri tranzitorii care pot eh, permite înghețarea unor conturi bancare, <clears throat> Se uh, întâmplă însă că uh, există încă dificultăți în transferarea uh, fondurilor și pentru despăgubiri. Deci Comisia a venit cu o propunere care reprezintă o alternativă la măsurile de precauție, măsurile asiguratorii la nivel național. Comisia estimează că utilizarea aceste, acestor măsuri, recursul la aceste măsuri va permite societăților să își recupereze până la 600 de miliarde de euro în creanțe. Sigur că efectul principal al uh, uh, acestui, acestei dispoziții ar fi efectul surpriză. viitorul nu mai poate să-și deplaseze uh, banii, nu mai poate să-și ascundă fondurile în alt stat uh, membru decât acela al uh, creditorului său. Și acest lucru ar putea să simplifice, să, să consolideze garanțiile față de creditor și încrederea în piața transfrontalieră, dând contractanților instrumente de garantare mai eficiente decât cele care există la ora actuală. Și pentru a favoriza acest efect surpriză, am prevăzut ca procedura să aibă loc, să se desfășoare fără prezența celelalte părți implicate. Ar fi vorba ca în cazul în care apare o cerere de uh, poprire din partea unui, unei părți contractante, am uh, ajunge într-o situație dificilă. Propunerea prezintă un număr de uh, dispoziții care merită uh, o atenție specială, de exemplu problema amortizării costurilor. Băncile consideră că ar fi foarte scump pentru ele să procedeze la blocarea sumelor depuse într-un cont curent al unui client și ar fi interesant de văzut uh, cât costă practic acest lucru pentru bănci. Ar fi interesant de cuantificat. Și mai este vorba și de necesitatea de a ține cont de interesele creditorilor și de drepturile debitorului care nu poate fi uh, expropriat uh, practic deci trebuie să găsim o soluție care să ne permită să neutralizăm în mod omogen costurile administrative suportate de bănci și uh, în același timp de reducerea costurilor uh, suportate de sistemul judiciar în cursul unei astfel de proceduri. Pe urmă, trebuie să existe un echilibru între drepturile unora și uh, obligațiile celorlalți. Uh, trebuie să vedem cui îi revine sarcina probei pentru aplicarea acestei ordonanțe. Există anumite elemente uh, care trebuie aduse ca uh, dovezi pentru a demara această procedură. Însă scopul, cum vă, cum vă spuneam, este de a lua prin surprindere uh, debitorul, pentru că acesta să nu aibă timp să-și pună în siguranță uh, conturile, fondurile, înainte de a fi executat. În același timp, e vorba de elemente de motivare pe care autoritățile competente ar putea să le utilizeze de exemplu, derogările de la articolul 7 dacă probele prezentate nu sunt insuficiente. Voi uh, elabora un document de lucru pentru ședința următoare în funcție de opiniile și amendamentele pe care le primesc din partea dumneavoastră pentru a discuta pe mai departe această propunere și pentru a reuși să elaborăm încă din prima lectură, să aprobăm din prima uh, lectură acest uh, document. Președinția cipriotă se întreabă dacă Consiliul are într-adevăr dreptul de a adopta un astfel de instrument. Noi încercăm să ne punem de acord în cadrul Parlamentului și vom vedea ce se întâmplă. Mulțumesc domnului Baltazar și dau cuvântul doamnei Wikström. Thank you very much and I immediately return the floor to my... Mulțumesc uh, voi da cuvântul domnului Bușoi, care tocmai a intrat uh, în încăpere și atunci el poate vorbi în nume propriu. Uh, îmi cer scuze, doamnă președinte, am avut un aviz cu privire la transparența prețurilor medicamentelor în Comisia de Ocupare. Uh, salutăm propunerea uh, Comisiei în ce privește acest, uh, această ordonanță asiguratorie care cu siguranță că aduce mai multă certitudine juridică în domeniul sistemului judiciar civil. De asemenea, este o ușurare pentru acei creditori care trebuie să-și recupereze niște creanțe dincolo de frontierele statului lor. Uh, acum, problema este că uh, regulile privind uh, indisponibilizarea conturilor sunt diferite de la stat membru la stat membru și de aceea procedural poate că vor exista probleme. Tocmai de aceea trebuie să facilităm recuperarea transfrontalieră a creanțelor pentru IMM-uri, um, care este o prioritate pentru grupul meu politic, pentru ALDE. Există unele elemente pozitive în textul propus, uh, cum ar fi uh, posibilitatea de indisponibilizare a tranzitorie a uh, conturilor înainte chiar de o hotărâre judecătorească. De asemenea, aceste elemente de surpriză care garantează eficacitatea măsurii și, de asemenea, și uh, măsurile impuse executorului care uh, sunt uh, orientate în această direcție. Dar există și unele elemente care trebuie vizat, văzute mai atent pentru că trebuie să uh, uh, trebuie să vedem ca lucrările, lucrurile să fie uh, echilibrate și în practică. Uh, trebuie să definim mai întâi contul bancar, care trebuie să includă și instrumentele financiare. Am îndoieli uh, în ce privește punerea în practică a acestei prevederi, pentru că funcționarea instrumentelor financiare este extrem de complexă. Valoarea acestor uh, instrumente poate varia, poate fluctua și nu reprezintă o glindă a contului curent. Uh, ce se întâmplă dacă uh, uh nu se suprapune uh, uh, contul acestor instrumente financiare cu cele uh, conturile bancare obișnuite? Apoi, uh, cum se, în ce condiții se poate uh, uh, dispune ordonanța asiguratorie europeană înainte de o hotărâre judecătorească. Deci aici mai este nevoie de niște clarificări ca să nu, credem, să nu creăm un dezechilibru între creditor și debitor în ce privește uh, regulile de punere în aplicare pentru bănci, ele trebuie să fie foarte, foarte clare și acest instrument uh, nu trebuie să uh, impună unele poveri disproporționate asupra băncilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, deocamdată și felicitări raportorului. Ich möchte gern Herrn Wollen. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Volni din partea Comisiei Europene, dacă dorește dacă este prezent în sală. Se pare că nu am numele uh, corecte la dispoziție. Uh, dar dau cuvântul uh, acelui reprezentant care, al comisiei care se consideră competent pe această problemă. Da, da, da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și numai raportor Baldazare și a celorlalte, celorlalți membri ai grupului. Comisia este foarte mulțumită să vadă o reacție pozitivă în această uh, comisie în legătură cu propunerea noastră. Credem că este o propunere foarte importantă, mai ales în contextul actual al uh, dificultăților economice și financiare, în care multe IMM-uri nu își pot recupera banii de peste hotare și dau practic faliment această tendință este îngrijorătoare și de aceea <clears throat> noi în paralel pregătim o uh, reformă ambițioasă a legislației privind insolvența. Dar în legătură cu această propunere aș vrea să mai dau câteva comentarii. Noi ne gândim foarte noi am luat foarte serios în considerare avizul Comisiei Econ din martie și am vrea să subliniem faptul că, așa cum spunea domnul raportor, natura ex parte a, a acestei propuneri este a, esențială pentru efectul surpriză pe care îl vizăm. Dorim în același timp să existe un echilibru corect între debitori și creditori, sprijinim această idee și Comisia a fost foarte activă în această dezbatere la Consiliul Informal din 26 octombrie. Oricum, însă, nu vom renunța la efectul de surpriză al acestei proceduri. Credem că dacă instanțele au ulterior uh, dubii privind uh, uh, solicitările depuse, trebuie să tratăm cu foarte mare atenție obligațiile privind publicarea anumitor existența anumitor conturi curțile, instanțele pot emite ordonanțe de publicare a conturilor sau în anumite state membre în care acest uh, sistem există deja, curtea poate uh, obține accesul la uh, înregistrări de natură publică precum uh, conturile bancare, uh, fișele fiscale, alte informații de tip personal care poate contribui la confiscarea anumitor uh, active și bunuri. Credem că ar fi uh, de asemenea posibilă, posibil să cerem debitorului o declarație prin care acesta să spune unde sunt uh, localizate conturile sale Uh, bancare, dar aceasta ar fi o încălcare a procedurii ex parte și uh, din moment ce debitorul uh, află că s-a declanșat această procedură, poate cu ușurință să își pună la adăpost conturile. Mulțumesc! Ah, Mulțumesc, domnule Caria, și îmi cer scuze că nu v-am dat dumneavoastră cuvântul mai întâi. Aș vrea să dau și cuvântul și domnului Berlinger, eh, dar îl rog că eh, să fie totuși succint ca să eh, ne ținem de ordinea de zi și de programul prevăzut așa cum am făcut-o și până acum. Mulțumesc. Brevissimo, <clears throat> farò un grande sforzo per essere, naturalmente. Voi fi, voi fi succint, chiar dacă nu mi este foarte ușor pe această temă. Uh, știu că uh, și domnul Coferate și alții mai trebuie să participe la tot fel de alte reuniuni. Uh, deci, suntem mulțumiți de acest raport Baltazare, suntem de părere că acest efect de surpriză trebuie să fie păstrat neapărat. E important ca înainte de eh, a, să poți face ceva înainte de a primi un, un execvator din, eh, din partea unui stat membru. Sunt de acord și cu alte măsuri, dar eh, haideți să ne concentrăm puțin și pe debitor, nu numai pe garanțiile de care se bucură creditorul. Adică, Uh, cu privire la protecția datelor. Sigur că uh, la dezvăluirea informațiilor nu avem voie să uh, permitem dezvăluirea doar decât a informațiilor relevante și trebuie să fie stabilite foarte clar și autoritățile care gestionează aceste date personale. Mulțumesc și acum foarte scurt, domnul Baldezare. Ringrazio. Voi încerca să fiu și eu foarte uh, scurt, doamnă președinte. Mai întâi, mulțumiri tuturor colegilor parlamentari, și, dar și colegului din partea comisiei. Ceea ce au spus uh, uh, domnii Bușoi și Berlinger, am observat și eu în mod critic în raportul meu. Costurile sunt într-adevăr o problemă. Se pune problema cum pot uh, băncile, dar și autor- instanțele judiciare să uh, suporte aceste uh, costuri și în același timp cum păstrăm credibilitatea atât a creditorului cât și a debitorului. De asemenea, cred că trebuie să oferim garanții cu privire la protecția datelor debitorului adică informațiile care sunt dezvăluite, trebuie să se limiteze uh, exclusiv la acele date care sunt relevante pentru procedura în curs de desfășurare. Voi reveni cu unele reformulări pentru ca uh, lucrurile să fie mai clare. Președinta, mulțumesc. Deci înțeleg, domnule Badzare, că pe 26-27 noiembrie, următoarea noastră ședință, veți prezenta acel document de lucru. Și acum trecem la punctul de, pe ordine, punctul de ordine de zi numărul 7, prezentarea evaluării adăugate europene a dreptului procedural administrativ în Uniunea Europeană și acum uh, prezentarea va fi făcută de domnul Dan de la uh, o agenție uh, care a desfășurat studiul de impact. Einen kleinen Moment, es gibt Schwierigkeiten. Se pare că există probleme tehnice cu microfonul domnului Dan. Vă rog, aveți cuvântul acum. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că ne acordați uh, ocazia de a prezenta astăzi uh, aici, uh, practic, un lucru nou. Am efectuat acest uh, studiu privind valoarea uh, adăugată europeană pentru a veni în sprijinul domnului Berlinguer, care se ocupă de um, procedura legislativă europeană. Am uh, început în iunie anul trecut și ne-am propus să ajutăm Parlamentul să fie mai activ și proactiv în formularea propunerilor sale. Ne-am bucurat de Uh, sprijinul tuturor uh, comisiilor uh, care se ocupă, care au drept de inițiativă legislativă. Comisia noastră este lider în această privință, de aceea nu e surprinzător că am colaborat foarte intens și avem aici produsul finit al acestei colaborări. Ideea principală a fost să evităm o situație în care de exemplu, cum a fost cazul raportului doamnei Regner privind uh, dreptul corporativ, uh, să ajungem la un uh, document uh, care practic uh, a fost uh, respins de comisie după ce noi am lucrat până în uh, luna mai anului acesta uh, prin uh, două rânduri foarte subținte. Acum încercăm să venim cu un caz argumentat pentru uh, raportul nostru privind uh, inițiativa legislativă. Scopul principal este să avem o evaluare argumentată a motivelor și a uh, valorii adăugate a inițiativei legislative a Parlamentului și uh, am uh, despărțit uh, problema în mai multe părți, uh, în mai multe părți componente. Am întrebat uh, experții din domeniu și am obținut evaluări. Vorbesc acum despre structura documentului. Primele 20 de pagini sunt o evaluare sintetică și apoi avem trei anexe, una din partea lui doamnei Zenberg, profesorul Zeller și uh, consorțiul Blumark, uh, care au avut sarcini diferite, s-au ocupat de aspectele legale, de legitimitate și coerență și de aspecte economice, în al treilea rând. Apoi trecem la analiza ceea ce înseamnă valoarea adăugată a intervenției, ce tip de instrument trebuie ales, lege organică sau legislație secundară, ce efecte ar putea avea acest lucru asupra uh, Uh, societății și care uh, este analiza cost-beneficiu a inițiativei. În acest caz specific, uh, în cazul raportului domnului Berlinguer, am aflat cu ajutorul experților că, 1. Există o bază juridică solidă, am la articolul 298, eh, Jean-Claude Pires comentează și argumentează faptul că eh, există în prezent un temei juridic suficient de solid și că nu mai este nevoie de prevederile eh, la care face trimiterea domnul Benviger. Sigur, articolul din tratat definește natura instrumentului de reglementare, de aceea ne-am uitat și la care ar fi efectele directe asupra cetățenilor, asupra operatorilor economici și a administrației europene. Am analizat uh, beneficiile indirecte privind uh, accesul cetățenilor, de exemplu, la uh, beneficiile economice, ceea ce ar putea duce la o reducere a sarcinilor administrative, o reducere a costurilor privind litigiile, o mai bună folosire a resurselor și ar permite Comisiei să devină un adevărat motor privind guvernanța europeană uh, pe continent. 20 din cele 27 de state membre au deja proceduri administrative în acest uh, sens. Singura condiție este ca această legislație să fie bine redactată pentru a-și atinge scopul. Vreau să mai spun și că ne-am gândit la aspectul privind publicitatea acestui exercițiu. Am utilizat exemple în acest document pentru a ilustra efectele negative ale situației actuale. Sunt, de exemplu, la pagina 8 aveți un exemplu înspăimântător, dacă pot spune așa, în care Comisia uh, a ratat o intervenție în domeniul uh, siguranței produselor, un domeniu în care Uniunea, uh, în care Uniunea Europeană se poate mândri cu rezultate remarcabile. Parlamentul a adoptat o rezoluție într-un caz în care un inventator german a produs un nou inhalator pentru astm dar a, producerea acestui dispozitiv a fost atacată în uh, Germania. Germania a venit cu cazul la Curtea Europeană de Justiție și apoi s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Uh, produsul a apărut pe piață sub un alt nume, a trebuit să fie reluată procedura și Comisia a uh, practic a ratat uh, o, o intervenție decisivă, iar acest caz trenează deja de 13 ani. În uh, ciuda justificărilor aduse de președintele Comisiei. Practic, noi facem o, o, o imagine în oglindă a activității comisiei. Atunci când comisia uh, vine cu o propunere, noi nu uh, facem o evaluare de impact, ci analizăm care ar fi plus valoarea acelei propuneri și venim cu, pro, cu sugestii de îmbunătățire pentru a maximiza plus valoarea acelui uh, document. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea rezultatelor dumneavoastră care consolidează și ajută activitatea acestei comisii. Avem mai multe înscrieri la cuvânt, mai întâi doamna Lichtenberger. Mulțumim foarte mult și mulțumim și pentru prezentarea rezultatelor acestui studiu pe care l-ați desfășurat. Uh, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Uh, citez din doi roman, pagina 34, anume că aici, uh, practic, Așadar, cred că ar exista și pentru comisie o motivație specială pentru um, a gestiona astfel cazurile de încălcare, încât cel împotriva căruia se orientează procedura să fie și el informat de aceste uh, acuzații. Da? Deci, Uh, uh, ambele părți sunt uh, supuse acelorași norme. Da? Regulile Uniunii Europene trebuie respectate. Așadar, încă o dată mulțumiri și mulțumim și colegului nostru Berlinger, care într-adevăr se încearcă de fiecare dată să să pună în lumină impactul și inclusiv impactul social al diferitelor încălcări. Ne bucurăm că, iată, acum se creează un motiv, un mobil de, de, de autosesizare a comisiei. Pentru că nu este același lucru dacă, dacă primesc o decizie din partea comisiei sau aflu în prealabil că există o procedură de încălcare uh, orientată împotriva mea. Uh, Doamne președinte, am uh, rugat să se poată păstra documentele pe aceste guri de aerisire ale aerul condiționat. Nu știu ce, care este problema altora, dar aici se foarte frig în această încăpere nu știu, poate doar doamnele sunt mai sensibili la vântul ăsta care vine de jos și din spatele nostru, încă o dată apelez la aceea care gestionează serviciile tehnice aici. Dacă stăm în același fric și toată iarna, o să ne răcim. Mulțumesc, spune președinta să știți că și noi uh, împărtășim aceeași senzație de frig cu dumneavoastră, chiar dacă stăm uh, ceva mai sus, adică uh, vom, vom face în așa fel încât temperatura să fie crescută la, un, la o valoare normală. Și acum dau cuvântul domnului Karim pentru reacții la, pe fondul problemei. Actually, I would have thought in a room full of politicians we would... Uh, eu care credeam că într-o sală plină de politicieni nu poate decât să fie o atmosferă încinsă. Da, mă rog. Ehm, revin la, revin la subiect. Ehm, am un singur cuvânt de spus ehm, pentru a aprecia această prezentare. Bravo! pentru că de mult n-am mai auzit în Parlament uh, o, o prezentare atât de pertinentă și sper că și comis, uh, reprezentantul Comisiei este aici să ia notițe. Am, am luat uh, am luat în repetate rânduri cuvântul pentru a arăta comisiei că ne mișcăm în direcția greșită și îmi amintesc de o reuniune cu nu mult timp în urmă, uh, era o întâlnire în afara acestei clădiri în care uh, era vorba despre IMM-uri și, și uh, comisia avea o poziție absolut inoportună, inutilă, așa că încă o dată bravo Eh, celor care au desfășurat studiul. Mulțumim foarte mult domnului Berlinger pentru eh, că a comandat acest studiu și iată acum avem argumente foarte eh, importante de partea noastră. Oricum, din partea mea puteți fi siguri de toată susținerea. Da? să știți că această unitate nou creată, uh, unitatea noastră va fi susținută uh, de noi în a răspunde uh, la provocările din partea Comisiei. Nimic altceva de adăugat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Karim. Ați spus exact ce aș fi vrut să spun și eu, dar acum haideți să dăm cuvântul ultimului vorbitor, domnului Berlinger, după care trecem la voturi. vengo per Mulțumesc. Vroiam să intervin ca să spun câteva cuvinte în legătură cu acest raport. Voi evita să mai intervin atunci când va trebui să adoptăm raportul asupra chestiunilor administrative, așa cum este prevăzut în lista de vot. Aș vrea să mulțumesc colegilor care au intervenit și în special Evei Uh, care își uh, uh, folosește funcțiunile administrative pentru a bloca și acel aer rece care ne invadează din toate părțile. Prin multiplicarea acestor documente pe hârtie, a putut să găsească o soluție pentru o problemă tehnologică cât se poate de modernă. Nu înțelegeam înainte de ce a aruncat toate hârtiile pe jos, acum am înțeles. afirmă pe de altă parte și principiul că există o egalitate între bărbați și femei, pentru că bărbații în general sunt mai gros îmbrăcați. Documentul pe care îl aveți în fața dumneavoastră legat de procedurile administrative în Uniunea Europeană și pe evaluarea valorii adăugate europene, este un document care ne permite să înțelegem mai bine anumite lucruri și acum trebuie să convingem și Comisia, care are oarece reticență vis-a-vis -vis de această problemă legată de mm, procedurile administrative. Eu înțeleg faptul că o structură administrativă nu iubește prea mult procedurile administrative. Lucrul ăsta este valabil în toate țările, dar Uh, toate astea pot avea influența asupra administrației, deci trebuie ca procedurile să fie foarte clare, pentru că asta reprezintă un ajutor pentru administrație care își va um, va face ca activitatea ei să fie mult mai eficientă și va respecta poate și mai bine drepturile cetățenilor. Deci, înainte de a trece la vot asupra acestui document peste câteva momente, Vreau să vă spun că comisia noastră a fost confruntată cu importanța acestui subiect, un demers care nu a mai fost făcut până acum. Ideea unei administrații europene este o noutate pentru că suntem obișnuiți să vorbim de drept administrativ care uh, discută uh, lucruri referitoare la statele constituite și nu la nivelul Uniunii. Uh, ori documentul amintește faptul că, pe de o parte, există argumente tehnice, administrative, juridice, dar, pe de altă parte, există și exemple. Nu este vorba de inhalatorul despre care s-a vorbit uh, acum câteva momente, ci este vorba de atitudini ale administrației care nu ține seama de erorile posibile pe care le poate face și de caracterul nociv al acestor erori. Deci, exemplele mi se par cât se poate de pertinente și percutante în același timp. Vreau să vă felicit pentru această nouă structură care a fost uh, creată și sper că acest lucru ne va putea uh, ajuta în viitoarele noastre activități. Mulțumesc! Und nun... Mulțumim și noi și acum într-adevăr, ultimul vorbitor, domnul Sviefca, pe care îl conjur să fie foarte succint. Ba, se pare că, se pare că doar a reacționat la o privire mai insistentă a sa, mea. Așadar, trecem la voturi. Vă rog să Uh, vă scoateți cartelele de vot, pentru că cel puțin voturile finale le vom face prin vot electronic. În cazul în care cineva nu are cartela de vot electronic asupra sa, vă rog să-mi facă un semn. Are toată lumea ce? Da, doamna Ruth Beren nu are asupra sa această cartelă. Bun, luăm la cunoștință acest fapt. Deci acum vă rog să uh, activați cartelele noastre de vot pentru că desfășurăm un vot de probă. Votul de probă este deschis. Eine.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 Și cu aceasta trecem la prim, votarea primului raport, uh, raportul doamnei Roth Berend cu privire la uh, Croația și uh, modificările de personal pe care le implică aderarea Croației. Deschid votul electronic. Se pare că doi deputați nu au votat. Spune președinta. Deci, votul e închis acum. Raportul este adoptat în unanimitate. Trecem la, mai departe la următorul raport de pe lista de voturi, uh, raportul Berlinger, pe tema uh, poverii administrative. Amendamentul 3 al doamnei Lichtenberger. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Adoptat. Uh, o voi face uh, ca și domnul Leide, uh, nu voi uh, întreba care sunt abținerile, ci uh, dacă cineva se abține să-mi spună. Și acum a doua parte a amenamentului 3, cine e pentru? Domnule Swiewka, vă rog. Ja bardzo przepraszam, mam w liście do głosowania przy poprawce numer 3. Îmi pare rău, dar pe lista mea de vot, eu am vot pe părți și am votat o singură dată. Eu am înțeles că votăm la prima parte Äh, ich habe, ich habe in der ersten äh, sozusagen beim äh, Abänderung Primul vot a fost pentru prima parte a amendamentului 3. Am votat prima parte a amendamentului 3. Eu cred că am fost foarte clară. Dacă vreți, mai putem relua votul, dar important este să trecem mai departe la a doua parte a amendamentului 3 a doamnei Lichtenberger. Cine pentru cea de-a doua parte? Împotrivă? Se respinge. Amenamentul 4 al doamnei Lichtenberger. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Amenamentul 6 Berlinger. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Amenamentul 5 Lichtenberger. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul AFCO 4, cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 7, Stoiano, pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 8, Stoianov, pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 1, Berlinger, pentru? Împotrivă. Adoptat. Peti 2, pentru, împotrivă, adoptat. AFCO C cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. PETI 8. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. PETI 13. Pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 2. Berlinger. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. AFCO A. Acum, cine pentru? Împotrivă? Adoptat. AFCO H. Pentru? Împotrivă? Adoptat. AFCO 1. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. PETI 14. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. PETI 16. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? adoptat. Și acum a doua parte, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. Peti 9, cine e pentru? Împotrivă, respins. Peti 11, pentru? Împotrivă, respins. Peti 12, pentru? Împotrivă, respins. Peti 15, Cine pentru? Împotrivă? Respins. Și cu aceasta aș trecem la votul final și acum vă rog să folosiți cartelele de vot, respectiv aceia care nu au cartele de vot asupra lor să arate care este votul lor prin ridicarea mâinii. Votul este deschis. Vot electronic. Se adoptă în unanimitate. Felicitări! Trecem mai departe la următorul raport, eh, jurii 709953 al doamnei Castex, amenamentul 1 al doamnei Castex, cine e pentru, împotriva, adoptat. Amenamentul 2, Sviefca, pentru, împotriva, adoptat. Compromisul 1, cine e pentru, împotriva, adoptat. amenamentul 4, doamna Lichten, împotrivă, adoptat. Și cu aceasta trecem la votul final asupra avizului astfel amendat. Votul este deschis. Mai lipsește un vot. Se pare că o persoană nu a votat. Totuși, Trebuie să închid votul. Vot în unanimitate în favoarea raportului, în favoarea avizului. Felicitări! Cu aceasta trecem la următorul raport, jurii 10, 7 per 10, 6, 1, Sergio Coferati. Începem cu amendamentul oral 1 al PPE-ului. Cine pentru? Domnul Sviefca. Voli wyjaśnienia koleżanki Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă explic doar că amenamentele pe care le-am prezentat la această scrisoare, pentru că uh, vă reamintesc că votăm aici o scrisoare, așadar, amendamentele sunt uh, menite să îmbunătățească caracterul acestei scrisori care va fi adresată în numele Parlamentului European. Danke, Herr für die Mulțumim, domnule Sviefka, pentru explicații. Damit nochmals, EPP... Deci, încă o dată, PPE, amendament oral numărul 1. Nu? Se pare că domnul Berlinger mai dorește cuvântul. Vă rog. Come sempre anche qui del collega Coferati che sta lavorando in un'altra... Da, în numele domnului Coferati, care este la altă comisie, din nou, Cele două amendamente orale deci au fost uh, depuse două amendamente orale, dar raportorul a fost de acord să purtăm o discuție pe aceste, pe aceste amendamente. Și veți vedea pe lista de vot că vom vota pentru primul și al doilea amendament și împotriva celui de-al treilea. Reiese clar din justificare. Mulțumesc. Vielen Dank, Luigi. Mulțumim, Luigi. Și cu asta trecem la vot. PPE, amendamentul oral numărul 1, cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul oral numărul 2 al PPE, cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul oral PPE numărul 3, cine e pentru? împotrivă. Verificăm electronic dacă îmi permiteți, nu a fost suficient de clar. Deci votul electronic este deschis. 11 haben dafür gestimmt. Și au fost 11 voturi pentru, o abținere, 10 împotrivă, se adoptă. O persoană nu a fost în sală și nu a participat la vot, dar acesta este rezultatul votului. Nu am ce face. No, we can't repeat. Es tut mir leid, dass îmi pare rău, acesta este rezultatul votului, pentru că am declarat votul închis. Eh, regret acest lucru, dar asta s-a întâmplat. Deci, eh, cu aceasta, amendamentul este adoptat. Trecem la votarea eh, proiectului de aviz în ansamblul său. Vot electronic acum. Ja. Oh, Angenommen. Se adoptă. Uh, damit kommen wir zu... Cu aceasta ajungem la uh, temeiul juridic. Doamna Lichtenberger este raportoare. Dacă mai dorește să ia cuvântul. Doar pentru lămurirea poziției. Eu propun uh, să folosim articolul 192 din tratat uh, ca temei juridic, uh, urmând astfel sfatul serviciului juridic, dar ne urmând sfatul și îndrumarea secretariatului general. Mulțumesc. De- Președinta, cine e pentru în aceste condiții? Se adoptă. intervenție. Yes. Uh, sozusagen... Bun, ca să fie uh, clar, uh, clar acest vot, vă solicit să votăm electronic. Chiar eu am spus că voturile finale vor fi toate electronice și am, m-am, m-am pripit, îmi cer scuze. Deci, încă o dată, vot electronic Vot electronic pe marginea raportului doamnei Lichtenberger. Vot electronic deschis. Se adoptă cu un vot împotrivă. Trecem mai departe la următorul vot. Uh, uh, intermediarea de asigurări, reformare. Domnul Speroni, raportor, dorește cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc staffului, personalului, pentru verificarea acestui document nu există contradicții față de textul prezentat inițial uh, în ceea ce privește articolele 290 și 291 din tratat. Ține de noi ca legiuitori să luăm o decizie dacă adoptăm sau nu aceste articole. Danke, Speroni. Mulțumim. se adoptă în unanimitate. Următoarea reformare, din nou raportor domnule, domnul Speroni, um, privind ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, vot deschis. Am închis votul. Din nou, 23 la 0. Și acum, armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piața mijloacelor de măsurare, raportul Berlinger, din nou reformare, votul e deschis. Vot închis. Se adoptă cu 23 de voturi pentru și niciunul împotrivă. Cu aceasta am încheiat sesiunea de voturi cel puțin pe azi. Vă rugăm, nu vă uitați cartelele de vot în console. Deci, damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Trecem mai departe pe ordinea de zi la un schimb de opinie pe o temă extrem de palpitantă vreau să-i dau doamnei Galo cuvântul. Vă rog. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba, deci, în acest dosar despre un prim schimb de vederi a comisiei noastre Obiectivul meu astăzi este de a explica metoda de lucru pe care am aplicat-o și să vă dau calendarul uh, examinării acestei propuneri. Vă amintesc că propunerea Comisiei conține două părți. Una referitoare la toate tipurile de societăți de gestionare colectivă a drepturilor de autor adică se aplică și muzicii, sectorului audiovizual, fotografiei, tuturor domeniilor în care se aplică gestiunea colectivă a drepturilor de autor și conexe. Acest uh, prima parte se referă la organizare, guvernanță, la gestiunea financiară și la transparența societăților de gestiune colectivă. A doua parte a textului se referă la acordarea de licențe multiteritoriale pentru utilizarea online a operelor muzicale protejate de drepturi de autor. Obiectivul acestei a doua părți a propunerii este de a simplifica procedura de acordare de licențe în sectorul muzical pentru a permite crearea de noi servicii online, de noi platforme care să opereze peste tot în Europa. În calitate de raportoare, uh, sunt conștientă de importanța acestei propuneri legislative pentru crearea unei piețe veritabile, unei piețe unice veritabile în acest domeniu și am, mi-am propus două obiective. În primul rând să asigurăm cât mai bună remunerare posibilă pentru creatori și artiști printr-o administrare cât mai bună a societăților de gestiune colectivă și apoi favorizarea difuzării tuturor repertoriilor în Europa, ceea ce evident va fi în beneficiul economiei digitale. Trebuie totuși să rămânem vigilenți pentru a păstra diversitatea culturală care este specificul Uniunii Europene, protejând în același timp repertoriile de natură mai puțin comercială. Așteptăm această propunere legislativă de mult timp și din acest motiv toate grupurile politice din comisia noastră au decis să depună o întrebare orală comisiei în legătură cu calendarul și conținutul acestui text. 13 februarie, an, 13 februarie trecut. Atunci s-a depus această întrebare orală. Eu voi colabora cu dumneavoastră, cu toate grupurile politice și voi încerca să elimin uh, disensiunile sau controversele sterile care afectează orice propunere care se referă la drepturile de autor. În ceea ce privește metoda de lucru pe care o aplicăm, am organizat, am prevăzut patru întâlniri de natură tehnică între raport raportor, raportorii din umbra ai tuturor comisiilor implicate și Comisia Europeană însăși. Fiecare întâlnire este dedicată unei teme specifice, pentru că e vorba despre un text de natură tehnică cu prevederi care se referă, pe de o parte, la guvernanță, la administrarea întreprinderilor, drepturi comercial, drepturi de autor. Aceste reuniuni de natură tehnică necesare vor permite deputaților, eurodeputaților să pună întrebări precise și să obțină răspunsuri care să aducă clarificări de natură tehnică. După această primă etapă, am prevăzut uh, depunerea unui document de lucru. În decembrie va avea loc acest lucru pentru a schița în linii mari raportul meu. Și Aș propune pentru asta un schimb de opinie în legătură cu uh, acel document de lucru undeva în ianuarie 2013. Pe de altă parte, estimez că comisia noastră ar trebui să organizeze o audiere în care să dea nu, cuvântul unui număr mare de părți interesate, societăților de gestiune colectivă, utilizatorilor comerciali și, bineînțeles, cetățenilor, pentru că nu pot să le spun, nu vreau să le spun consumatori. Vom examina această problemă a audierilor în reuniunea <clears throat> coordonatorilor, atunci când va fi posibil. Iată, cam astea au fost informațiile pe care am vrut să vi le împărtășesc. Sigur că vă stau la dispoziție toți colegii interesați pot veni să discutăm acest text. Eu voi transmite toate informațiile care mi se vor cere, și pe care le am la dispoziție și sper să avem o cooperare serioasă între grupurile politice prin intermediul căreia să ajungem la un rezultat satisfăcător. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Gala. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, Marielei uh, Galo pentru această prezentare și pentru angajamentul său în acest domeniu, pentru activitatea sa în valorificarea drepturilor de autor. Suntem destul de devreme în cadrul procedurii și n-aș vrea să spun prea multe. Vreau doar să spun că salut propunerea comisiei. Această comisie așteaptă de foarte multă vreme o astfel de propunere și între timp am uh, fost foarte ocupați cu rapoartele noastre din, propriile, din proprie inițiativă, cu uh, documentele noastre de lucru privind tematica drepturilor de autor. Suntem acum, deci, uh, într-o postură foarte bună pentru a discuta Uh, despre drepturile de autor. După mine, principiile sunt foarte simple. Europa are nevoie de servicii online muzicale extinse, transfrontaliere. Europa ar trebui să fie o piață unică și uh, nu putem accepta uh, situația de față care ridică obstacole aproape de netrecut în calea circulației libere a producțiilor muzicale în Europa spre beneficiul tuturor cetățenilor. Pe mine nu mă uh, operatorii de gen uh, Google sau Spotify sau de alt uh, tip în Europa. Acestea au armate de avocați care uh, sunt capabili să, să încheie contracte cu fiecare dintre cele 27 uh, de state membre în condiții avantajoase. Pe mine mă preocupă faptul că noile companii, companiile care de-abia acum încep, nu vor putea să ofere servicii de calitate din cauza acestor obstacole. Asta înseamnă că din ce în ce mai puține companii europene pot să creeze locuri de muncă în acest domeniu pe continent iar pentru autori, pentru compozitori, înseamnă că nu pot beneficia de întregul potențial al distribuției digitale a operelor eh, lor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să nu uităm că situația de față nu ține cont de faptul că unele companii sunt adevărați giganți, iar altele sunt abia la început fiecare trebuie să plătească același preț și pentru a mai spune încă o dată ceea ce este evident, nimeni nu pune la îndoială valoarea uh, și utilitatea gestiunii colective a drepturilor de autor. Vom avea nevoie de această gestionare colectivă întotdeauna pentru uh, autor, compozitor, dar și utilizator. Însă a pretinde că o astfel de organizație este doar un club în care te înscrii sau nu, dacă vrei, este uh, o atitudine depășită. Dacă ești un compozitor de muzică și dorești să fii plătit pentru drepturile uh, utilizării online uh, a operelor tale, nu ai nicio alternativă. Trebuie să te înscrie într-o într astfel de organizație. Iar dacă ești utilizator, nu ai altă opțiune decât să închei un contract cu o organizare de gestiune colectivă dacă dorești să derulezi uh, acest serviciu în mod legal. De aceea trebuie să avem niște reguli de bază de guvernare a acestor uh, organizații dacă ne dorim o piață unică europeană. De asemenea, ar trebui ca aceste reguli de bază să fie adoptate la nivel european. Sunt sigură că vom avea mai multe discuții uh, cu privire la regulile de guvernanță și transparență cu privire la gradul de detaliu în care trebuie să mergem, principiul subsidiarității și așa mai departe. Dar dați-mi voie să fiu foarte foarte clară. Este evident că dezbaterile vor fi îndelungate și dificile, dar cred că este acum foarte clar că propunerea Comisiei respectă principiul subsidiarității. În acest caz este evident. Această directivă are implicații mai ample pentru foarte, mulți, foarte multe părți interesate cu diverse interese și cred că ar trebui să ascultăm toate punctele de vedere și să facem asta fără să îi uităm și pe utilizatori, pe cetățeni. Să nu uităm pe artiști, pe compozitori, pe creatori, pe cei care sunt adevărații beneficiari ai acestei legislații, nu pe uh, intermediari, pe furnizorii de servicii, pe furnizorii de uh, gestiune colectivă. Aceștia ne spun că un francez, de exemplu, nu este deloc interesat de muzica din Suedia sau din Polonia. Unii vor spune că aproape nimeni din afara uh, propriului stat uh, de naționalitate nu va uh, apela la uh, opere din uh, țara de origine, în afară de câțiva expați de la <laughs> Bruxelles eventual. Dar eu sunt convinsă că acest lucru se va întâmpla atâta din momentul în care cetățenii vor avea acces liber la aceste bunuri culturale. Iar statele membre vor putea să promoveze mai bine diversitatea culturală, mobilitatea studenților, a forței de muncă, de care acest continent are atâta nevoie. De fapt, <clears throat> am cerut Bibliotecii Parlamentului să ne pună la dispoziție statistici în legătură cu câți cetățeni europeni trăiesc în altă țară decât statul membru de origine. Deși statistica disponibilă se referă doar la cei înregistrați la autoritățile statale, e vorba de în jur de 13 milioane de cetățeni europeni înregistrați ca trăind și muncind în alt stat membru decât cel de origine. În cazul Suediei e vorba de 270.000 de de cetățeni europeni care rezidă în alt stat membru decât Suedia. În Franța numai există peste 1.400.000 de uh, expatriați. Acești, uh, aceste 13 milioane de expați la nivel european uh, reprezintă doar un mic procentaj din totalul populației europene și totuși potențialul uh, de afaceri este vorba de 1,5 miliarde de euro dacă vorbim de un cost uh, mediu de 10 euro per uh, operă. Și aici nu am inclus studenții sau uh, pe cei care lucrează sezonier. Nu i-am numărat pe cei care trăiesc într-un alt stat membru pentru câțiva ani uh, din motive personale, știu, uh, și nici pe cei care doresc să-și păstreze legăturile culturale cu statul de origine. Mai sunt și cei care vizitează anumite state membre cu regularitate, unde își petrec vacanțele sau vizitează prieteni sau rude. Epoca internetului ne obligă cumva pentru că nu mai uh, are niciun uh, uh, sens să nu oferim acces liber cetățenilor europeni la toate uh, creațiile culturale de pe continent. eu dacă aș uh, dori să cumpăr toată muzica care îmi place, n-aș avea practic unde să țin atâtea uh, discuri. Dacă n-ar fi internetul, n-aș putea să ascult muzica italiană pe care o iubesc, de exemplu. Acum uh, mai sunt problemele ce țin de licențiere. Sper că vom putea elimina aceste obstacole Uh, prin uh, activitatea noastră pe această directivă. Acum este momentul, haideți să profităm de ocazie ca să facem o treabă foarte bună. Mulțumesc. Frau Wikström, uh, Mulțumim, doamna Wikström. Domnul Engström are cuvântul. Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt în poziția cât se poate de fericită că de a, de a fi de acord cu ce au spus cei doi antevorbitori ai mei. Așa cum a spus doamna Galo, propunerea comisiei este foarte importantă, dar pentru că, pentru că există probleme serioase în acest domeniu care trebuie rezolvate. Și pentru mine, cel puțin, propunerea comisiei este una foarte bună. Sigur, întotdeauna poate fi îmbunătățită orice propunere. Dar, eh, în principiu, îmi place și cred că este pertinentă. Doamna Gala a mai spus că există două obiective principale ale acestei propuneri. 1. Adică uh, autorii să fie plătiți uh, așa cum trebuie și în cuantumul în care este uh, cuantumul corespunzător. De asemenea, plata trebuie să fie făcută într-un timp rezonabil. Acest lucru că nu se întâmplă. Există o problemă în ce privește cerințele de transparență de responsabilizare a societăților de reprezentare colectivă a autorilor. Toate aceste obiective sunt pertinente. Unele societăți de reprezentare colectivă vor spune că poate prevederile propuse sunt prea detaliate. Înainte de a deveni politician, am fost un mic antreprenor și eh, pentru pentru a începe orice afacere trebuie să citești mai întâi sute de pagini de, de documente, de lege așa mai departe. Uh, înțeleg Înțeleg de ce se plâng așadar societățile de reprezentare colectivă când spun că, proprie, uh, că prevederile sunt mult prea detaliate. Trebuie să ne asigurăm însă, așa cum propune Comisia, că uh, artiștii sunt plătiți și autorii sunt plătiți corespunzător și la timp. În articolul 12 se spune că dacă deținătorul drepturilor de autor nu poate fi identificat, societatea de reprezentare colectivă are dreptul să păstreze banii cuveniți în mod normal autorului după un, un termen de grație de e, 5 ani. Aici am o oarecare rezervă. Eu aș propune în felul următor. Dacă societatea colectivă nu poate e, identifica deținătorul real al dreptului de autor, atunci uh, mai degrabă din banii care nu pot fi, uh, nu și-au găsit destinatarul, să se creeze un fond uh, la nivelul statelor membre care să poată fi investit în activități culturale. Dacă, așadar, banii aceștia ar putea fi incluși într-un fond, atunci, într-adevăr, avea o valoare adăugată, pentru că, um, pentru că acest lucru ar stimula mai mult societățile colective să găsească până la urmă beneficiarul uh, real. La 12.1 se spune că opera uh, se va distribui uh, uh, uh cel mult în 12 Uh, uh, banii vor fi plătiți uh, cel mult în 12 luni de la sfârșitul anului fiscal financiar curent. Asta ar putea însemna o, o întârziere de 23 de luni. Eu am amintesc că la ultima noastră reuniune am vorbit despre 90 de zile ca termen pertinent. Deci trebuie să revedem această clauză. Acestea sunt însă detalii. Însă, structura de bază este una bună, cred. Al doilea obiectiv al acestei propuneri ar fi, după cum a spus raportoarea, să, pentru, să ofere o acoperire paneuropeană a acestor drepturi. Acest lucru este de maximă urgență și de mare importanță pentru uh, startup-uri și întreprinderi mici. Companiile mari, uh, Uh, pot uh, gestiona orice uh, povară administrativă, birocratică, pentru că au avocați, au departamente care se ocupă de asta. Dar mici întreprinzători nu au aceste capacități. Și de aceea, orice autorizare europeană, licențiere la nivel european ar ajuta foarte mult. Nu știu, sincer, cum dorește Comisia să rezolve această problemă, dar cred că nu este imposibil pentru că status quo-ul oricum este inacceptabil. Și deci orice propunere pozitivă trebuie acceptată și trebuie considerată ca o bază de negociere utilă. Articolul 33, de exemplu, vorbește despre radiodifuziunea publică și despre activitățile sale de, pe web. Articolul 34, așa cum este formulat, este contravine uh, Eh, sau contrazice considerentul 35. 35 eh, eh, spune că societățile publice de radiodifuziune au voie să organizeze avantpremiere, pe când articolul din dispozitiv, numărul 34 anume, spune că nu, e voia, nu este permis așa ceva. Deci uh, există această zonă gri a definiției cu privire la difuzarea uh, prin medii de radiodifuziune uh, tradiționale și respectiv difuzarea pe web. Dar acestea, după cum vă spuneam, sunt detalii. Cred că, în esență, propunerea este una bună și sperăm că vom avea, credem că vom avea o susținere parlamentară largă pentru această propunere. Aștept uh, contribuțiile colegilor. Mulțumesc. Doamna Castex, vă rog. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea întâi de toate să mulțumesc uh, doamnei Mariel Galou pentru propunerea pe care ne-a făcut-o și asupra căreia vom uh, lucra, pentru că, într-adevăr, este vorba de o directivă complexă. Și cred că avem nevoie de timp și de un detaliu, lucru în detaliu, mai ales că există aceste două aspecte care sunt legate între ele, dar care ar putea să facă și obiectul a două texte legislative distincte. În ceea ce privește gestionarea colectivă a drepturilor, Trebuie să știți că legislația la care lucrăm va armoniza gestionarea pentru câteva zeci de uh, întreprinderi care se ocupă de această gestionare colectivă. Există astfel de uh, instituții în multe state membre, în aproape toate statele membre. Unele sunt specializate uh, Uh, pentru muzică, pentru uh, activitatea de editură, de editare și așa mai departe, deci funcționarea lor uh, este distinctă. Ar trebui să le facem pe toate să intre într-un cadru unic și, ca și dumneavoastră, cred că ar trebui să ne întâlnim cu reprezentanții acestor societăți și chiar dacă sunt de acord asupra unor principii, există probleme de detaliu care le opun. Or, a impune și a lăsa o margine de apreciere în funcționarea acestor societăți, cred că are nevoie de găsirea unui echilibru mai ales în ceea ce privește responsabilizarea membrilor. Cu alte cuvinte, cei care aderează la o astfel de societate de gestionare colectivă trebuie să poată să-și definească regulile de funcționare în niște adunări generale sau într-un alt mod de funcționare. Deci, în momentul în care principiile generale vor fi definite, o să vedem în detaliu cum se va proceda. Doamna Wikström a vorbit despre difuzorii pe net și cred că, într-adevăr, este un aspect care lipsește din directiva actuală, unde uh, difuzorii sunt cei care plătesc drepturile de autor și ei nu sunt foarte prezenți în directiva actuală. Or, în această directivă care este în discuție putem să reintroducem prezența difuzorilor și cred că ar fi o soluție bună pentru a responsabiliza pe fiecare dintre ei asupra perceperii drepturilor și vărsării acestor drepturi colective, plătirii acestor drepturi colective, cu atât mai mult cu cât Difuzorii sunt cei care țin legătura cu uh, licențele multiteritoriale. Putem fi siguri astfel că propunerea comisiei care propune un birou unic, ceea ce mi se pare o idee bună, pentru că fiecare continuă să existe și um, și exercită drepturile asupra unor licențe multitoritoriale. toate acestea fac să existe o bună valorizare a ansamblului repertoriului, inclusiv a celor minoritare, Or, ai responsabiliza pe difuzor vis-a-vis -vis de aceste două aspecte, difuzare și perceperea drepturilor și versarea lor către societăți, mi se pare cât se poate de interesantă, cu atât mai mult cu cât uh, ar putea să reglementeze un pic lucrurile, mai ales în ceea ce privește întreprinderile care apar uh, pe piață. În orice caz, vom avea ocazia să aprofundăm toate punctele care au fost uh, puse în valoare și în funcție de ceea ce vom fi discutat, vom încerca să găsim un echilibru pentru ansamblu, la nivelul ansamblului. Ori asta cred că ar, o să fie uh, Uh, să zicem, obiectivul nostru cel mai greu de atins în legătură cu directiva în discuție. Berlinger, apite. Mulțumim, are cuvântul domnul Berlinger. Sì, io ho voluto prendere la parola perché per una ragione... Am vrut să iau cuvântul dintr-un motiv politic. Nu e vorba de fondul propunerii, pentru că vom discuta aceste aspecte odată ce Mariel eh, ne va prezenta propunerea sa. În comisia noastră, de o vreme și mai ales astăzi, parțial eh, ca urmare a inițiativei eh, comisiei care vine adesea cu propuneri, în cazul nostru aceasta ce se referă la drept la gestionarea uh, colectivă. Noi uh, acum trebuie să uh, evităm anumite blocaje care să, evit, să ne împiedice să ajungem la concluzii constructive pe viitor. Comisia noastră s-a confruntat de mai multe ori cu propuneri referitoare la drepturile de autor, dar de fiecare dată am fost împiedicat să ajungem la compromisuri pentru că a fost foarte greu să găsim prevederi care să se aplice tuturor uh, domeniilor dacă intrăm în detaliul gestionării acestor drepturi, uh, avem oarece șanse să sperăm că vom uh, găsi soluții. Deja în textul Barnier există o convergență a ideilor. De exemplu, s-a spus de mai multe ori că trebuie atacată această problemă a teritorialității. Nu știu dacă o să reușim să o rezolvăm. E vorba de tradiții culturale, de situația uh, anumitor limite la nivel european. O, o piață absolută a tuturor operelor uh, nu există. există. De aici și uh, nivelul foarte scăzut al protecției. De aceea eu cred că uh, trebuie să organizăm piața astfel încât cei mai puternici să nu aibă un, o putere dominantă. Uh, rezultatul tuturor acestor discuții este că vedem acum că nu putem schimba situația actuală a, a drepturilor de autor, a dreptului de acces, dacă nu venim cu modele noi originale în plan economic, desigur, dar și în materie de gestiune. Tradiția societăților de gestiune trebuie repusă în chestiune și acest lucru este făcut în propunerea Comisiei. Pentru că, vedeți noastră, cu, odată cu internetul, societățile de gestiune care s-au uh, înființat odată cu acumularea drepturilor de uh, autor, așa cum spunea și Cecilia, atunci când intri într-o um, librărie sau într-o sală de concert, uh, să asculti o bucată muzicală, nu mai are legătură cu metoda. Uh, lucrurile nu, nu mai stau așa, nu mai există nicio legătură cu metoda tradițională de gestiune și uh, așa cum spunea Cecilia, intermediarul devine necesar. Autorul nu poate să se bucure imediat de fructul operei sale. E nevoie de acest intermediar, însă acesta trebuie să schimbe natura pentru ca să nu devină un parazit. Și acesta este cazul mai multor societăți care uh, au uh, avut probleme în instanță, probleme de natură penală. Intermediarul poate să exploateze autorul, pentru că acesta nu poate să se mai bucure în mod direct de uzufructul muncii sale. Cred că trebuie să avem și noi o abordare diferită, pentru că în prezent se pune și problema ofertei legale. Tinerii sau uh, adulții care apelează la uh, descărcarea ilegală de pe internet nu sunt de partea bună a legii, dar trebuie să fim realiști și să ținem cont de această realitate. Trebuie o abordare nouă, modernă, de model, modele noi economice și informatice pentru a uh, rezolva problema și a aduce lucrurile pe făgașul legal și uh, normal. Um, vreau să-i mulțumesc și lui uh, Mariel. Am văzut cu câtă pasiune uh, vorbit despre acest uh, subiect. Noastră nu erați acolo când am vorbit despre lucrurile acestea, nu erați aici între noi, dar trebuie să vă spun că trebuie să profităm de faptul că acum există o convergență de opinii în, acest, în această direcție și uh, Sper să aveți o bună colaborare cu raportorii din umbră și cu cei ai celorlalte uh, comisii pentru a capitaliza această, pentru, pentru a profita de acest capital de convergență, pentru a încerca să rezolvăm uh, problemele ce țin de acest domeniu. Mulțumesc. Uh, acum trebuie să spun tuturor celor care l-au luat cuvântul până acum că este prezent în sală și reprezentata comisiei care cu siguranță că a luat notă de aceste multiple sugestii din partea dumneavoastră. Nu știu dacă dorește să ia cuvântul în acest uh, moment, dar dacă da, atunci uh, doamna Pat are cuvântul. Thank you, Madam Chair. And, uh... Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să-mi cer scuze că am întârziat 5 uh, minute. În primul rând îmi cer scuze doamnei Galo pentru că nu am uh, auzit intervenția ei. Am ascultat însă celelalte uh, lor de cuvânt și dacă îmi permiteți, uh, aș putea să reacționez la câteva uh, puncte importante menționate aici. E clar că membrii acestei comisii încep să cunoască în detaliu directiva și putem acum să avem o dezbatere foarte interesantă. Am să încep cu ceea ce spunea doamna Wingstrom în legătură cu subsidiaritatea, principiul subsidiarității. Spuneați că unii vă spun că Comisia sau Parlamentul doresc această directivă doar pentru un mic grup de expați care uh, ar trebui să aibă acces la muzică sau uh, alte producții culturale din satele lor. Sunt uh, de acord cu ceea ce spuneați, cu argumentele dumneavoastră. Nu vorbim doar de aceștia, ci de piața internă și asta uită unii oameni. Chiar atunci când se acordă licențe pentru utilizare locală, fie că e un radio local, o universitate, o bibliotecă, repertoriul, repertoriul uh, corpul uh, fondul acelui, producții, acelei producții culturale nu ține doar de nivelul local. Uh, sigur că oamenii trebuie să aibă libertatea de a alege. Uh, în urmă cu vreo 2 ani, dacă mă aduc aminte, The Cardigans, uh, trupa muzicală, era cel mai mare export al Suediei din punct de vedere economic. Deci, iată, că trebuie să vorbim și de uh, licențierea teritorială uh, și de licențierea multiteritorială. Uh, trebuie să vorbim apoi despre detaliile cerințelor, care este un echilibru corect, dar trebuie să acționăm și asta este părerea Comisiei, trebuie să acționăm fără îndoială. Ați vorbit uh, de asemenea și aveți dreptate despre faptul că va, va exista întotdeauna nevoia de gestiune colectivă. Domnul Berlinger spunea că există și paraziți în acest, dar nicio uh, controversă aici, dar trebuie să existe acest intermediar care să țină artistul în contact cu uh, piața culturală. Gestiunea colectivă este foarte importantă. Și directiva asta nu trebuie să fie văzută ca un atac împotriva uh, organizațiilor de gestiune colectivă, ci o încercare de a uh, organiza, de a codifica aceste activități. Sigur că dacă ești un actor mare și ai uh, avocații și mijloacele și îți permiți uh, Uh, să achiziționeze aceste licențe, nu e nicio problemă, dar o firmă mică știe câte probleme pot exista și cât de mult durează obținerea unei licențe transfrontaliere. S-au mai pus aici uh, câteva probleme de natură uh, tehnică pe care vom avea ocazia să le mai discutăm. astfel încât banii să ajungă la timp și la, exact la cei cărora li se cuvin. Trebuie să reamintim statelor membre cât de important este această inițiativă și trebuie să le spunem că avem sprijinul Parlamentului, pentru că nu putem avea uh, o piață unică digitală funcțională dacă insistăm cu orice preț uh, pe menținerea teritorialității în domeniul gestiunii drepturilor de autor. Nu e bine pentru piața internă, nu este bine nici pentru noile servicii care se creează și nici pentru creatori. Pentru că ei nu au acces pe piață pentru că nu se acordă licențe, deci nu primesc uh, Um, plăți pentru că fondurile nu sunt distribuite și toată lumea nu are decât de pierdut. Iar Comisia este de acord cu nevoia de a încerca să facilităm pe cât uh, posibil uh, drepturile, uh, acordarea de licențe multiteritoriale. Spuneați de asemenea că există două puncte importante în această directivă. E vorba de partea teritorială, licențiere și așa mai departe, și partea multiteritorială, ce ține mai ales în domeniul muzical. Însă, nu putem construi uh, ca nivel separat licențierea multiteritorială fără să avem partea de uh, bază fundamentală și anume o funcționare bună după uh, principii de bază ale o funcționare bună a organizațiilor de gestiune colectivă. Deci trebuie să stabilim niște reguli valabile pentru toată lumea. Știu că veți fi uh, presați, veți fi, uh, vor veni uh, societățile de gestionare colectivă și vă vor explica că funcționează în uh, condiții diferite de la uh, stat membru la altul. Și deși, într-adevăr, uh, drepturile de autor sunt legiferate în fiecare stat membru, trebuie să există un nivel comun de bază. Pentru că eu nu înțeleg de ce anumite prevederi uh, se aplică pentru unele sectoare și nu uh, pentru altele. Vom discuta și aceste lucruri. Și sunt de acord cu remarca doamnei Castex în legătură cu importanța acestor <clears throat> repertorii minore, între ghilimele. Nu există așa ceva. Și uh, cred că acum consumatorii, utilizatorii europeni au la dispoziție un repertoriu mult mai amplu decât uh, vreodată până acum. Și asta este o ocazie pentru toată lumea, o șansă pentru toată lumea și am jucat în directivă să ne asigurăm că există instrumentele pentru ca micile mm, repertorii să fie incluse în licențierea multiteritorială, să nu rămână pe din afară. Asta ar fi câteva reacții rapide la uh, comentariile pe care le-am auzit aici. Comisia este gata și este disponibilă să discute cu dumneavoastră toate aspectele acestei propuneri de directivă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și acum la punctul încheiere, doamne Galo, încă o dată. Dumneavoastră ați arătat deja modul de procedură, ați vorbit despre colaborarea cu raportorii din umbră, cu celelalte comisii. Vă rog încă o dată, doamna Galo, aveți cuvântul. Uh, extrem. Voi fi foarte succintă pentru că, așa cum ați observat, mai am un dosar și nu dintre cele mai simple. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru contribuția lor. Am reținut toate reacțiile lor și ca și toate întrebările lor și îi continui să îi invit pe raportorii din umbră la aceste discuții. Mulțumim și cu aceasta trecem la punctul numărul 23 de pe ordinea de zi, așa cum a spus doamna Galo, un alt raport care este al Dumnezeu și un alt raport care este uh, foarte important uh, și interesant, care uh, privește regulamentul general privind protecția datelor. Și acum, doamna Galo, vă rog să prezentați puțin raportul acesta. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Și de data asta avem de-a face cu o propunere de regulament în, în ceea ce privește protecția datelor uh, pe care am putea să-l împărțim în două. Prima parte se uh, raportează la drepturile persoanelor interesate și la obligațiile celor care se uh, ocupă cu subcontractarea, în timp ce a doua parte este consacrată mai degrabă guvernării și repartiției competențelor între autoritățile de control în sânul Uniunii Europene. În ceea ce privește drepturile cetățenilor și drepturile responsabilor, trebuie să știți că această propunere legislativă menține principiile directivei 95-46, dar um, consolidează drepturile persoanelor și obligațiile operatorilor. În proiectul meu de aviz vă propun să păstrăm această abordare care își propune să garanteze un uh, nivel de garantare foarte ridicat a datelor personale, clarificând în același timp sau simplificând, dacă vreți, exercitarea anumitor drepturi. Ca să fiu mai clară, în ciuda reticențelor anumite acestor părți implicate, consider că Comisia Europeană are dreptate atunci când propune o definiție foarte vastă a datelor cu caracter personal. Să nu uităm că este vorba despre un drept fundamental care este consacrat de uh, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii și deci nu putem să avem o interpretare restrictivă. Este clar că definițiile pentru datele personale și a persoanelor uh, uh, îndreptățite, articolele 4 și așa mai departe, nu pot să uh, fie suficiente pentru fiecare caz în parte și pentru fiecare sector economic, ca să știm ceea ce se permite și ceea ce nu. Trebuie să ne referim la jurisprudența curților de, Curții de Justiție și a tribunalelor naționale, să ne referim la activitatea autorităților de control național, a grupului de lucru articol 29 și a Comitetului European pentru Protecția Datelor, care îl va înlocui atunci când regulamentul în discuție va fi adoptat. Pe de altă parte, propun menținerea consimțământului explicit ca motiv Plusieurs associations et entreprises uh, întreprinderile mi-au uh, spus că au anumite rezerve vizavi de această nouă cerere, exigență și sunt uh, con conștientă de faptul că se vor opera modificări importante în funcționarea întreprinderilor și că pentru anumite sectoare economice aceasta este mai pertinentă decât pentru altele. Totuși, este foarte important să lansăm un semnal clar concetățenilor noștri, mai ales în ceea ce privește uh, economia digitală, pentru că utilizatorii trebuie să știe că își păstrează controlul asupra vieții private și a datelor personale, astfel încât să favorizăm serviciile uh, pe internet. Legislatorul trebuie să permite fiecăruia să consimtă liber și în mod explicit la uh, folosirea datelor sale personale. Al treilea punct și tot în perspectiva de a garanta un nivel uh, ridicat de protecție, vă propun să revedem excepția pentru aplicarea regulamentului, așa cum apare ea în articolul 2, aliniatul 2.d. Aceste dispoziții prevăd că legislația nu ar fi aplicabilă atunci când prelucrarea datelor este făcută de o persoană fizică fără scop lucrativ în cadrul unei uh, activități personale și propun deci să precizăm această excepție, indicând că ea se aplică numai în, cadrul, în, ca, cazul în care datele personale nu sunt făcute accesibile unui număr nedefinit de persoane, ceea ce este de acord cu jurisprudența Curții de Justiție și chiar și cu cererile anumitor autorități de control. Așa cum știți, utilizarea din ce în ce mai largă a rețelelor sociale Uh, nu ne permite să ne aflăm într-o zonă nereglementată pentru că există o uh, împărțire, o punere în comun, pardon, a datelor. Uh, există mii și mii de prieteni care utilizează aceste informații, informații care uneori pot fi sensibile. Deci protecția mi se pare foarte importantă, mai ales pentru copii. Al patrulea punct este poate cel mai cunoscut din această propunere, este eh, dreptul la, să zicem, eh, de renforcer les obligations du responsable. Dreptul la autare. Prevăzând la eh, alineatul 2 al acestui articol o mm, obligație de a informa persoana interesată atunci când ea cere să se șteargă anumite uh, date personale. Ajung la punctul 5 pentru mine, adică articolul 18 și ceea ce se numește dreptul la portabilitate. Acest drept există în sectorul uh, comunicațiilor electronice, mai ales pentru numerele de telefon. Comisia Europeană, introducând acest drept în propunerea de regulament, ne propune o abordare universală, pentru că regulamentul se va aplica tuturor sectoarelor economice. În proiectul meu de aviz propun pur și simplu suprimarea acestui articol pentru două motive. Primul, într-o perspectivă de claritate și de siguranță juridică pentru protecția cetățenilor, articolul 15 din regulament este o dispoziție centrală pentru că consacră dreptul de acces a persoanei interesate. În virtutea aliniatului 2 din acest articol, persoana interesată poate să obțină de la cel care prelucrează datele o comunicare a datelor cu caracter personal care sunt pe cale de a fi folosite. Atunci când cererea este făcută sub o formă electronică, informațiile sunt furnizate și ele sub formă electronică. Astfel, dreptul de acces, așa cum am spus, este un drept esențial pentru protecția datelor. Există deja în directiva din 95 și a făcut obiectul a numeroase studii uh, Uh, din partea autorităților de control. Or, acest drept de acces este consolidat de prezenta propunere de regulament. Mă întorc acum la portabilitate care apare în articolul 18, indicând faptul că, după mine, nu se aduce o plus valoare în ceea ce privește protecția cetățenilor și chiar că există riscul unei atingeri Uh, a uh, dreptului de acces. Deci, portabilitatea permite persoanei interesate să obțină de la mm, cel care folosește datele o copie a datelor care fac obiectul unei uh, folosiri automate într-un format electronic structurat. Întrebarea pe care ne o punem este dacă obții o copie a datelor, de ce acest lucru este necesar dacă persoana interesată poate să obțină o comunicare sub formă electronică în virtutea articolului 15 despre care tocmai am vorbit. Deci care ar fi diferența între copie și comunicat, comunicare? Dreptul de a obține o copie riscă să creeze o confuzie în ceea ce privește importanța dreptului de acces, care mie mi se pare că este un drept esențial. Deci trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și propun să clarificăm această situație. Putem să păstrăm principiul portabilității în sectorul comunicațiilor electronice, dar cred că nu ne putem angaja în această abordare universală nici să îl introducem în prezentul regulament. Cu alte cuvinte, să păstrăm un drept de acces uh, în um, profitul persoanelor interesate și în, în, în acest uh, caz uh, situația mi se pare clară. Propun încă o dată eliminarea articolului 18 pentru că el riscă să producă efecte perverse pentru întreprinderile care uh, se află în concurență. Nu pot să uh, dezvolt acest punct mai mult de atât, o să ne mai întoarcem la el și ajung astfel la punctul 6 pe care vreau să îl discut. În proiectul meu de aviz propun să introducem într-un mod explicit principiul unei răspunderi generale a celui care folosește datele. Dependent de obligațiile din regulament, trebuie, după opinia mea, să indicăm clar și explicit faptul că cei care sunt răspunzători de folosirea datelor trebuie să facă totul pentru a aplica această legislație de bună credință. Principiile uh, de protecție merg de altfel în acest sens. Dar eu cred că putem să mergem și mai departe și că uh, textul actual al Comisiei uh, uh, poate să meargă și el mai, depra, mai departe și să vorbim despre o răspundere generală. Punctul 7. Aș vrea să explicitez principiul protecției datelor în absență așa cum este el definit de articolul 23, aliniatul 2. Este vorba de o noutate, uh, dar care nu este foarte bine delimitată. așa încât propun un amendament care ar preciza această noțiune, apropiind-o de principiul relativ, uh, principiul legat de uh, principiul care um, este pus uh, um, în articolul 5. În sfârșit, mă opresc la articolul 31 și la notificarea față de uh, autoritățile de control a, o, a unei violări a datelor personale. Bineînțeles, trebuie să evităm să uh, încărcăm prea mult autoritățile competente așa încât uh, cred că notificarea trebuie să fie limitată la unele violări care afectează în mod semnificativ persoanele interesate. Această propunere este conformă de altfel cu poziția grupului de lucru asupra articolului 29. Pe de altă parte, și în plus față de asta, în, caz, în cazul violării, Trebuie să ne concentrăm, în primul rând, pe um, luarea unor măsuri care să facă ca această violare să înceteze obligația de notificare către organismele de control competent într-un termen de 24 de ore, care să fie însoțit de sancțiuni în caz de nerespectare, toate aceste lucruri poate să ducă, după părerea mea, la un efect contrariu, să avem de-a face cu o panică care să împiedice, uh, să împiedice violarea în discuție și care să facă um, ca măsurile apropiate să nu fie luate. Așadar, propun să aliniem formularea din articolul 31 cu ceea ce există în articolul 2, alineatul 1, unde se prevede că cel care se ocupă cu folosirea datelor comunică violarea fără eh, ca să întârzie să o facă. În sfârșit, articolul 28, care a suscitat Președintra întrerupe. Eh, stimată doamnă Gala, puteți să vă apropiați încet, încet de sfârșitul intervenției dumneavoastră, pentru că mai avem încă două puncte, două rapoarte de discutat eh, și vreau să mai dau și cuvântul uh, deputaților să reacționeze pe scurt. Bineînțeles, este un subiect care uh, merită o discuție foarte amplă și este necesar totuși să facem aceste discuții pentru că este un text care ne privește pe toți și care privește toate sectoarele economice. Așadar, voi spune că în prima parte este vorba de articolul 28 de care am vorbit. O să revin la, el, la acest articol pentru că colegul meu, Albrecht, cred că este aici și vom avea ocazia să vorbim împreună, așa încât voi vorbi de guvernanță și de la repartiție. Este al doilea aspect al textului. Așadar, voi vorbi de acest al doilea acest al doilea aspect spunând că voi trece foarte rapid asupra problemelor care se pot ridica. Avem oarecare probleme cu articolul 51, principiul autorității care trebuie să funcționeze, care trebuie să aibă rolul de șef de Uh, toate aceste lucruri ar veni de la biroul unic care transferă uh, toate competențele autorităților naționale. Am depus unele amendamente legate de aceste mm, mm, aspecte și o să văd dacă mai există și altele. Mai există 62, articolul 62, aliniatul 2, legat de comisii și de actele delegate și de execuție. Cred că trebuie să limităm toate aceste acte. Nu trebuie ca comisia să poată să decidă și asupra principiului și asupra uh, mărimii sancțiunilor aplicate. Aș putea să mai vorbesc încă mult despre toate aceste lucruri, mă opresc însă și cred că vom mai avea niște schimburi de vedere asupra acestui dosar care mi se pare foarte important în ceea ce privește calendarul. Vă propun ca depunerea amendamentelor Termenul, deci, va fi 28 noiembrie. Vom avea un schimb de păreri asupra amendamentelor, pe 16-17 decembrie, astfel încât, eventual, să putem vota în comisie la începutul lui ianuarie 2013. Mulțumesc și scuzați-mă că am fost foarte lungă, dar este greu să nu o faci cu un astfel de document. Mulțumesc, doamnă Galo. Într-adevăr, tema este stofă bogată pentru dezbatere pe viitor, dar mă uit la ceas și trebuie să impun acum disciplină maximă în ce privește intervențiile ce urmează. Vă rog așadar să încercați să reacționați, să vă exprimați poziția în timpul cel mai scurt cu puțință. Vreau să mulțumesc în același timp interpreților care au, s-au declarat dispuși să mai adauge câteva minute la timpul prevăzut pentru această sedință, dar asta nu trebuie pe dumneavoastră să vă încurajeze să vă întindeți prea mult, pentru că uh, vrem cel puțin uh, la capitolul diverse să mai avem două minute de discuție. Deci urmează doamna Castex, Taylor, Foss, Albrecht și după aceea eu, tot foarte scurt. Doamna Castex. Prezident, je vais être bon, très rapide. On... Foarte rapid, pentru că vom avea ocazia să revenim la detalii. Vreau să adaug uh, ceva la cele spuse de doamna raportor. Vreau să subliniez că utilizarea anumitor tipuri de date în anumite situații ridică probleme, pentru că e vorba de date care pot fi culese și prelucrate în dauna persoanei și în aceste situații uh, este important să putem interveni. Mă gândesc la datele prelucrate în întreprinderi care ar putea să aibă o situație problematică și cred că ar trebui să adăugăm elemente specifice care să se refere la utilizarea datelor angajaților de către întreprinderi. În uh, ceea ce privește cealaltă problemă, cred că sunt două, practic. întreprinderile care se ocupă cu procesarea de date trebuie să se supună unei legislații care să asigure uh, protecția maximă și cred că pentru protecția consumatorului ar trebui să fie obligate aceste întreprinderi să respecte reglementările europene atâta vreme și din momentul în care uh, prelucrează date ale cetățenilor europeni. Mai există o situație uh, legată de înființarea acelui ghișeu unic și uh, mecanismele de control. Este nevoie de eșaloane intermediare pentru a nu supraîncărca aceste instituții. Poate că ar fi vorba de ceva de genul unui comitet de igienă și securitate poate ar putea fi cazul pentru uh, industria telecomunicațiilor de o astfel de uh, entitate intermediară în, cu uh, întindere geografică bine stabilită. Doamna Taylor, mulțumesc uh, și eu uh, salut uh, revizuirea regulamentului pentru protecția datelor care va permite uh, să ținem cont de noile progrese tehnologice și de preocupările consumatorilor din ziua de azi. Propunerea Comisiei are o structură foarte bună, cu multe schimbări, dar se pare că este supra prescriptivă și prea puțin flexibilă. Am întâlnit câteva părți interesate din uh, industrie și din rândul publicului, pentru că această, acest regulament afectează nu doar uh, mass media sau uh, industria de acum, ci pe toți cetățenii. Pentru că acest regulament să fie eficient, avem nevoie de un cadru legal legat de o punere în aplicare uniformă. Trebuie de asemenea să includă o structură de punere în aplicare care să permită autorităților statale de protecție a datelor să uh, efectueze eficient uh, activitățile de control și să poată avea și uh, atribuții de sancționare. Alte modificări, uh, precum uh, o restructurare a utilizării datelor de, actelor de punere în aplicare sau actelor delegate este de asemenea binevenită. Mai sunt <clears throat> probleme cu excepțiile pentru IMM-uri, din punctul meu de vedere. Salut poziția Comisiei. Este nevoie de o ușurare a sarcinii pentru IMM-urilor. Uh, ce obțin în legătură cu acea angajare a unui ofițer însărcinat cu protecția datelor. Aici uh, însă nu sunt de acord cu uh, uh, criteriul numărului de angajați, pentru că poți avea o brutărie cu 300 de oameni care nu are nevoie de un ofițer de protecție a datelor și o Uh, instituție de sondare a opiniei publice în care datele colectate sunt uh, foarte importante. De asemenea, cred deci uh, că trebuie să ținem cont de obiectul de activitate al acelui IMM și ar trebui de asemenea să ne gândim la sancțiunile cele mai potrivite abordarea comisiei este una uniformă, aceleași reguli pentru toată lumea, dar uh, nu uh, sunt uh, nu are o abordare similară Comisia în ceea ce privește regulile de aplicare. Pentru unii există măsuri de flexibilitate în aplicarea sancțiunilor. Până la urmă, sancțiunile trebuie să um, descurajeze, comis, de, descurajeze întreprinderea de la utilizarea abuzivă a datelor autoritățile de protecție a datelor la nivel național trebuie să aibă uh, mai uh, multă putere de decizie și mai multe atribuții de control. Uh, pe urmă, trebuie să ținem cont de um, aspecte precum abuzarea intenționată sau din neglijență a datelor personale, Însă, oricum, mă voi opri aici și mulțumesc uh, raportoare pentru activitatea sa. Mulțumesc, doamnă Taylor, domnul Fos. Mulțumesc, doamnă președinte. Recunosc că pot să mă identific uh, în măsură foarte mare cu problemele care au fost deja uh, prezentate. Cu alte cuvinte, Mariel Galoa, depus o muncă extraordinară, a ținut cont de uh, problemele pe care le-am dezbătut noi în uh, comisia uh, competentă pe fond. Sunt foarte mulțumit de ce s-a realizat și, după cum v-am spus, mă identific întru totul cu aceste chestiuni. În ce privește dreptul la uitare, articolul 18, portabilitatea datelor, um, definirea mai exactă a răspunderii, respectiv uh, clasificarea uh, formelor de încălcare a regimului de protecție a datelor. Acestea sunt detalii care trebuie să uh, fie încă clarificate. În ce privește dreptul la iutare și portabilitatea, cred că ar trebui mai întâi să găsim o de marcare, o, o demarcare mai netă uh, față de dreptul de, uh, a, la ștergerea datelor, respectiv dreptul de acces la uh, datele de identificare personală conținute în bază de date. Odată însă, în această fază, mulțumiri raportoare. Mulțumesc, spune președinte, așa cum domnul Albrecht. Și eu voi fi foarte succint uh, uh, și din partea mea mai întâi mulțumiri doamnei Galo pentru propunerea sa de uh, raport. Este o bună bază de, pentru negocierile ulterioare în Comisia Jurii. Um, eu, ca reprezentant al Comisiei Libe, mă bucur că avizele pot fi prelucrate atât de Uh, rapid, pentru că, pentru că asta înseamnă că calendarul nostru al Comisiei pe fond nu, mai, nu va mai fi amânat. Doamna Lichtenberger nu este aici, cu siguranță că mai va mai face și ea câteva propuneri de modificare, de amendare, însă cred că uh, acest uh, raport este un o, un temei foarte bun pentru eh, discuțiile noastre. În ce privește eh, temeiul juridic, eh, aici mă vom mai avea întâlniri cu comisia, chiar în după amiaza aceasta avem o întâlnire tehnică cu comisia și cu siguranță că ne va ajuta foarte mult proiectul dumneavoastră de raport. Vă mulțumim, doamna raportare. Mulțumesc și acum în nume propriu, dacă îmi permiteți, eh, vreau să spun că, eh, pe de o parte, eh, într-adevăr, cele mai importante argumente în favoarea acestui raport au fost deja enunțate. Ați evidențiat faptul că dreptul de acces și de protejare a datelor de identitate personală sunt drepturi fundamentale și că uh, trebuie avut în vedere activitatea și nu dimensiunea operatorilor care uh, sunt în contact cu datele personale ale unor cetățeni. Dacă sunteți de acord, nu vă mai dau cuvântul încă o dată în încheiere pentru că ați avut o prezentare uh, cuprinzătoare a dosarului. Ați numit deja uh, uh, timp, uh, termenul propus pentru depunerea amenamentelor, și anume 28 noiembrie, și atunci îmi permit să închid această, acest punct de pe ordinea de zi și foarte pe scurt, înainte de încheierea ordin, ședinței noastre, trec în revistă foarte succint punctele următoare. 24. Îmbunătățirea accesului la finanțarea IMM-urilor. Uh, acest punct nu poate fi tratat acum, având în vedere că timpul este extrem de avansat. Uh, există și aici un termen pentru depunerea amenamentelor, este 7 noiembrie, ora prânzului. Vreau să-mi cer scuze din partea doamnei Taylor, care, iată, nu va mai avea um, timp să-și prezinte avizul așa cum s-ar fi și-ar fi dorit. Punctul numărul 15, 25, statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Raportor pentru aviz este domnul Berlinger. Tot așa, din motiv de uh, întârziere și de timp uh, foarte limitat, uh, nu este posibilă prezentarea avizului și cu aceasta și cu tot regretul, Ba nu. Domnul Berm uh, îmi solicită să îi dau totuși cuvântul domnului Berlinger pentru măcar o frază pe această temă. Cât se poate de succint, domnule Berlinger. Domnule Berlinger, ganz, ganz punctul 25. O singură frază, doamnă președinte, la punctul 25. L'auspicio sarebbe abolire i partiti, così saremo a posto. Deci, eh, eu cred că dacă desfințăm toate partidele europene politice, rezolvăm toată problema. Mă rog, eh, tema este de actualitate pentru că tratatul de la Lisabona constituționalizează partidele organizate la nivel european. Până acum am fost obișnuiți să gândim, să acționăm în uh, limita unor partide organizate uh, național. Toată cultura noastră politică s-a desfășurat până acum în partide naționale. Dacă uh, însă nu, avem, nu obținem o structură a partidelor politice la nivel european, nu vom înfăptui Europa Unită. Acum se pune întrebarea dacă Uh, într-adevăr vrem să lansăm o nouă spirală uh, politică. Um, aici uh, deja unele lucruri au intrat în mișcare, există tot felul de ambiții politice ale Germaniei, ale altor state, deci partidele europene își au rostul. Mulțumesc, doamnă președinte. Un singur minut, dacă îmi permiteți nu iau cuvântul pentru că sunt secretar general al Partidului Popular European. Eh, nici nu vreau să vorbesc foarte mult eh, pe această temă. Nu știu cum eh, sunt organizați socialiștii europeni, dar PPU are o structură foarte bună. Deci, tema este suficient de importantă și suficient de interesantă pentru noi deputații europeni Uh, în special în lumina uh, uh, noilor alegeri ce urmează atât în Parlamentul European cât și alegeri pentru noul comisar, președinte al Comisiei Europene. Deci vă rog să reluați și să repuneți pe ordinea de zi acest punct pe care astăzi nu l-am putut discuta. Mi sembra... Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește aceste alegerile, nu putem vorbi despre o circumscripție unică la nivel european, la nivel Statele Unite, de exemplu, se merge din uh, treaptă în treaptă, pe anumită scară. Există circumscripții electorale și nu văd de ce uh, nu poate exista o singură circumscripție în Europa, ce ar fi un uh, Uh, o fără Herr Grandes Pascual hat sich zu Wort gemeldet, aber Domnul Grandes Pascual a, s-a înscris la cuvânt, dar înainte să vă dau cuvântul, vă mai spun că uh, tema într-adevăr este importantă. Da? Și nu trebuie tratată într-un singur minut înainte de uh, încheierea ședinței unei comisii, uh, cum este Comisia Juridică. Totuși, suntem sub presiunea timpului, uh, uh interpreții ne-au acordat timp suplimentar deja și de aceea um, propunerea mea este să ne adresăm într-o scrisoare Comisiei de Afaceri Constituționale pentru ca să ne extindă răgazul uh, oferit deja pentru dezbaterea acestui dosar. Uh, vreți în aceste condiții să mai luați cuvântul, domnule coleg? Are la razón y decir că este asunt. Nu, cred că aveți dreptate. Trebuie să aprofundăm uh, examenul acestui punct, trebuie să punem problema pe ordinea de zi a viitoarei ședințe și o spun asta în numele grupului uh, cel mai important din uh, Parlament. Nu putem uh, să expediem această temă într-o frază. De aceea cer reînscrierea temei pe ordinea de zi. Împărtășesc poziția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru poziția exprimată. Propun să procedăm tocmai așa cum ați zis și dumneavoastră. Cu aceasta închei, închid punctul numărul 25 al ordinii de zi. 26 este un punct de informare cu privire la Ă, subsidiaritate. Aveți avizele în dosarele și mapele dumneavoastră. Și acum, punctul 27, diverse. Așa cum v-am spus încă de la începutul ședinței, propun doamnei Tain să rezolvăm acest punct de pe una de zi prin procedură scrisă, pentru că uh, am depășit cu mult timpul alocat acestei reuniuni. Dacă doamna Tain este de acord, äh, ähm, da, am vrut să spun că până acum uh, solicitarea de informare a Parlamentului European, uh, Parlamentului Spaniol uh, era disponibilă numai în limba spaniolă deci uh, oricum aveam nevoie de traducere. Și atunci uh, propun să amânăm dezbaterea temei pe uh, data viitoare, când ne mai întâlnim la sfârșitul lunii. Cu aceasta ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, anume să vă anunț că reuniunea următoare va avea loc pe 26 noiembrie, respectiv 27 noiembrie 2012 și acum nu-mi rămâne decât să mulțumesc în mod explicit pentru excelenta lor uh, colaborare, dar și pentru disponibilitatea lor de a ne oferi un răgaz de aproape 15 minute față de timpul prevăzut inițial.